astăzi, mâine și joi. Aveți deja ordinea de zi, nu mi s-au comunicat dorințe de a modifica această ordine de zi, așa că se consideră adoptată. Trec la punctul 2, uh, limbile disponibile. Ca de obicei, această întâlnire este, poate fi urmărită pe internet. La punctul 3 de pe ordinea de zi trebuie să adoptăm o serie de procese verbale. Ca de obicei, se aplică nimic ce nu a fost contestat până la sfârșitul ședinței se considera adoptat. Trecem la punctul 4, descărcarea uh, de gestiunea bugetului Comisiei. Vorbim astăzi de fondurile structurale. Îi urez bun venit doamnei comisar, doamna Crețu am discutat este poate ultima oară, nu mai știu exact când vom mai avea șansa să ne mai întâlnim, iată de ce vă urez bun venit, ne bucurăm că vă aflați alături de noi, îi urez bun venit domnului care reprezintă Curtea de Conturi, raportoare este doamna Ayala Sender, care primește acum cuvântul pentru a prezenta acest capitol, vă rog. Thank you. Thank you very much, uh, Madam Chair, uh, Madam Rapporteur, Madam Commissioner. Mulțumesc foarte mult, uh, stimată doamnă președinte, doamnă comisar, uh, doamnelor și domnilor. Este o, e o plăcere și o onoare pentru mine să vă prezint capitolul 6 din uh, raportul anual privind politica de coeziune. Uh, Uh, pentru prima dată în calitate de membru al Curții de Conturi. Acest capitol uh, se referă la linia 1B din CFM și acoperă coeziunea economică, socială și teritorială cu uh, cheltuielile conexe, DG, DG Regio și de ocupare. Aș dori la începutul prezentării mele să spun că există în 2017 mai multe audituri de coeziune Sigur, este foarte important să ținem cont de toate aceste aspecte în contextul prezentării uh, de astăzi. În primul rând, există un nou cadru de control și de asigurare. Cadrul juridic pentru perioada 2014-2020 uh, implocă mai multe noi elemente, ceea ce înseamnă că rata reziduală de eroare, deci după corectură, pentru programul, programe operaționale sau grupuri de programe operaționale ar trebui să fie sub pragul de 2% uh, pe uh, baza anuală. 2017 a fost primul an în care Comisia a acceptat conturi Uh, pe care uh, statele membre le-au uh, derulat în conformitate cu acest nou cadru de control. Apoi, în, anul, în mai 2017, Comisia a acceptat conturi cu cheltuieli din partea a 17 state membre, acoperind 70% din cele 419 programe operaționale și cheltuieli în valoare de 2,5 miliarde de euro, bilioane de euro. Având în vedere încheierea codurilor, uh, conturilor pentru perioada 2007-2013, populația auditată acoperă doar 8 bilioane de euro, mult mai puțin față de uh, anul trecut 36 uh, de milioane pentru 2016 și probabil că pentru 2018 vom avea 24 de miliarde de euro. Ceea ce nu înseamnă că statele membre uh, nu au uh, făcut cheltuieli, ci uh, pentru uh, mai multe motive nu au uh, uh înaintat o uh, solicitare de rambursare comisiei. Apoi, <clears throat> proporția ESF-YEI Eh, de obicei este vorba de un eh, element mai mic eh, față de Fondul European de Dezvoltare Rurală, având în vedere că perioada este, rata este 26%. Totuși, pentru auditul 2017, cheltuielile cofinanțate FES reprezintă 48% din cantitatea auditată. O altă problemă importantă a fost pentru prima dată că autoritățile de audit au implementat acest nou, nou cadru de control pentru perioada 2014 2014-2020. Pentru prima dată au avut de-a face și cu uh, închideri de programe pentru perioada 2007-2013. Și probabil uh, aspectul cel mai important este că uh, în strategia 2018-2020 Curtea a hotărât să uh, examineze în mod diferit felul în care audităm bugetul anual și cum putem să crește, creștem plus valoarea uh, declarației de asigurare. Deci am inclus uh, activitatea altor auditori și informațiile furnizate de către uh, uh, părțile auditate. Deci, am avut un uh, proiect pilot în 2017 și am uh, beneficiat de pe urma acestui nou cadru de control și de asigurare uh, și am redus povara administrativă pentru beneficiarii finali. Acest proiect pilot a implicat modificarea abordării de auditare care uh, are două obiective. În primul rând, să avem o contribuție la declarația de auditare uh, așa s-a întâmplat și în anii precedenți, și apoi să uh, evaluăm noul cadru de control și de asigurare, uh, cât de fiabil este el. Deci uh, trebuia să vedem dacă pe viitor am putea să folosim informațiile produse în conformitate cu noul cadru și să vedem unde, unde sunt posibile noi îmbunătățiri și deci am uh, uh, luat uh, tranzacțiile prin eșantionare și deci, în ceea ce privește primul obiectiv, legalitatea și regularitatea, am avut 217 de tranzacții, Uh, respectiv 51 de programe operaționale, 29 din perioada 2014-2020 și 22 uh, din perioada 2007-2013. Tranzacțiile noastre au uh, făcut o listă pentru autoritățile de auditare care au trebuit să-și facă propriul audit. Nu am putut deci acolo unde nu s-au putut trage concluzii pe baza activităților, a trebuit să facem noi munca de audit pentru 121 de tranzacții inclusiv 80 de inspecții la nivel de beneficiar. În 2017, neva, uh, rata estimată de eroare pentru CFM, pentru uh, linia 1B, a fost de 3,0%, ceea ce implică o uh, scădere față de anul trecut de 4,8% și, uh, și față de anul precedent 5,2%. Eforturile depuse de către actori uh, au dus la îmbunătățirea situației. dus la corecturi uh, efectuate de către autoritățile de auditare chiar din statele membre. Apoi, au mai intervenit și alți uh, uh, factori care au afectat coeziunea în 2017. Deși doar am examinat tranzacțiile auditate anterior, conform estimărilor noastre, am identificat 36 de erori care nu fuseseră detectate de, către autoritățile de audit. Uh, e vorba de uh, mai ales uh, probleme legate cu colectarea TVA-ului. Acum, în ceea ce privește instrumentele financiare, folosirea lor a crescut, ceea ce subliniază um, um, rezultatele noastre în această zonă complexă. Deci, în perioada 2007-2013, am avut un uh, instrument uh, auditat uh, pentru sprijinirea IMM-urilor, deci acest instrument a avut un efect și asupra companiilor mai mari, care nu sunt IMM-uri. Apoi, ne-am dat seama că autoritățile relevante nu au avut dreptul juridic de a efectua uh, um, uh, inspecții și deci a trebuit uh, să reefectuăm 30 uh, de tranzacții pentru acest instrument financiar, dintre care 9 au fost considerate ineligibile pentru că beneficiarul ori nu era un uh, IMM, ori a fusese o activitate ineligibilă. În ceea ce privește TVA-ul ineligibil, Uh, aceste aspecte apar uh, în rapoartele noastre anuale. În 2007, de exemplu, am identificat 10 proiecte din 4 programe operaționale pentru care autoritățile din statele membre au declarat că uh, TVA-ul recuperabil este o cheltuială eligibilă, deși regulile europene arată că TVA-ul nu ar trebui să fie rambursat. Curtea a pregătit o revizuire care urmează să fie publicată până la finele lunii noiembrie. Al doilea obiectiv al auditului nostru din 2017 a fost să evaluăm noul cadru de control pentru perioada 2014-2020 și uh, dacă ne putem baza pe acest cadru pe viitor. Având în vedere că auditul de acesta a fost un exercițiu, exercițiu pilot, uh, am avut un capitol special privind evaluarea lui. Deci, uh, evaluarea noastră vizează activitatea statelor membre care se bazează pe informațiile transmise de către autoritățile de auditare. Deci, am evaluat uh, activitatea autorităților de audiere din uh, statele membre. Uh, e vorba de o parte foarte importantă din activitatea de control din uh, programele de coeziune. Deci am evaluat 24 uh, de autorități de auditare pentru perioada 2014-2020 pentru statele membre care depuseseră pachete de asigurare. Rezultatele noastre au identificat lacune în ceea ce privește activitatea acestor autorități de auditare. Din cele 22 de pachete de auditare pentru care autoritățile uh, emiseseră un aviz cu privire la uh, regularitatea, am identificat că în 9 din 22 de cazuri rata fusese uh, supraestimată și deci ar fi trebuit să fie sub îmi cer scuze, rata fusese subestimată și ar fi trebuit să fie peste pragul de materialitate. Probleme uh, au apărut și cu eșantionarea și cu calitatea uh, muncii acestor uh, autorități de auditare și deci a trebuit să refacem tranzacțiile respective, ceea ce a dus la o povară suplimentară pentru că a fost nevoie să vizităm 80 de beneficiari care fusese vizitați de o altă auditor, autoritate de audit. În ceea ce privește autoritatea Comisiei, rolul Comisiei noul cadru este să accepte sau nu uh, uh, conturile respective și să verifice regularitatea cheltuielilor respective uh, avem declarația directorului general în raportul anual de activitate. Avem o rată de, ero de eroare care figurează în raportul anual de activitate. E vorba de 13 astfel de erori de la DG Regio directorii generali pentru rapoartele anuale din 2017 au folosit o rată uh, previzională pentru declarația de asigurare care trebuie să treacă prin uh, ciclul de control. Mai mult, pentru o mare parte din programele operaționale auditate, rata calculată era peste pragul de 2%. Deci, doamnelor și eh, domnilor, având în vedere lacunele identificate pentru acest nou uh, cadru de control, Uh, noi am uh, considerat că e nevoie de mai multe îmbunătățiri. De exemplu, implementarea cadrului la nivel de comisie, dar și de autorități de auditare. Și deci vom continua cu aceeași abordare pentru perioada 2018. Am uh, făcut șase recomandări, al căror scop este să îmbunătățească situația pe viitor. Comisia a acceptat trei dintre, care, dintre acestea, dintre care trei, celelalte trei fiind parțial acceptate. Sigur că este foarte important ca fondurile europene să fie cheltuite uh, în conformitate cu regulile. Este foarte important ca și impactul în ceea ce privește obiectivele și rezultatele obținute să fie uh, vizibil. În acest an, pentru a patra oară, avem o secțiune separată în capitolul 6 cu privire la performanță. Am evaluat 113 operații care au fost finalizate, deci 56 pentru perioada 2007-2013 și 57 pentru perioada 2014-2020 am evaluat uh, sistemele respective și ne-am dat seama că pentru două treimi din proiecte uh, coeficientele de performanță fusese atinse. Însă în celelalte cazuri uh, uh, e foarte greu să evaluăm contribuția unui proiect la un program operațional sau un obiectiv am evaluat performanța celor 74 de proiecte uh, pentru care fusese uh, stabilite rezultate. Deci, uh, autoritățile din state membre au uh, stabilit uh, obiective și ținte în acest sens și pentru aceste proiecte aproape toți indicatorii au fost raportați ca fiind cel puțin uh, parțial uh, atinși. În încheiere, sper ca concluziile și recomandările noastre să-și aducă contribuția la activitatea Comisiei dumneavoastră și la activitatea Comisiei în domeniul coeziunii. Importanța acestui domeniu de politici se reflectă în faptul că Curtea a produs șapte rapoarte speciale în domeniul coeziunii în 2017 uh, și zece rapoarte în perioada 2018 până acum. Am publicat, de asemenea, avizul 6 din, din 2018 care prezintă punctul nostru de vedere pentru o propunere cu privire la regulamentul uh, privind uh, uh, dispozițiile comune pentru perioada 2021-2027. Aș dori să vă mulțumesc pentru cooperarea foarte strânsă cu Comisia de-a lungul procesului și aș dori să-i mulțumesc în fine doamnei raportor, doamnei Alalea Sender, pentru un schimb de opinii foarte fructos în acest domeniu. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Are cuvântul acum doamna comisar Crețu, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă raportor, uh, onorați deputați, uh, onorați uh, membri ai Curții Europene de Conturi, care ne-ați făcut prezentări. Domnilor și domnilor, vreau să încep mulțumind foarte mult acestei comisii pentru susținerea politică puternică pe care ne-a oferit-o în ultimii ani. Am lucrat mult împreună, avem multe realizări de care, cu care ne putem mândri. Avem uh, multe realizări atât în ceea ce privește legalitatea, cât și uh, respectarea um, regulilor. În acest an, Curtea de Conturi a găsit mai multe îmbunătățiri la bugetul european, dar uh, în special mai multe îmbunătățiri privitoare la politica de coeziune. Rata erorii a tot scăzut în ultimii ani și sper că această tendință să continue. La începutul mandatului meu, uh, rata erorii era de 5,7, anul trecut ea a scăzut la 4,8 și în anul curent avem o rată erorii de doar 3%. Progresul se datorează a două lucruri un cadru um, juridic uh, mai bine consolidat și o mai multă maturitate a, control, a sistemelor de gestionare și control. S-au făcut uh, ajustările și corectările financiare necesare și a meritat. Apreciez foarte mult decizia uh, curții de a-și adapta abordarea de audit cadrul de asigurări uh, pentru perioada 2014-2020 a fost consolidată și uh, acest lucru a fost luat în calcul. Curtea de conturi a luat în calcul corectările care au fost uh, deja aplicate. Salutăm această inițiativă. Ne-am aliniat sistemul de măsurare a erorii la recomandările curții și astfel uh, evităm uh, risipirea eforturilor de audit. De asemenea, uh, cred că trebuie să continuăm să construim pe aceste realizări. Cheltuielile vor fi în continuare mai mari și trebuie să fim în continuare vigilenți. Trebuie să îmbunătățim în continuare funcționarea sistemelor individuale și să luăm măsuri legate de erorile identificate de curte. Uh, aș dori să evaluăm uh, situația actuală, să vedem cum stăm cu închiderea programelor uh, anterioare, cum se implementează programele în curs și care este propunerea noastră legată de perioada de peste 2020. În ceea ce privește încheierea, suntem într-un stat avansat de încheierea programelor în 2020 încheierea uh, se face mai repede decât oricând, aproape două treimi din programe au, sunt în fază de închidere sau preînchidere și mai multe vom, vor ajunge în această fază până la sfârșitul anului. Nu vom mai închide programe dacă nu avem uh, asigurări că nu mai există erori materiale semnificative în uh, ceea ce privește cheltuielile. Statele membre uh, au aplicat cu seriozitate corecțiile financiare la pachetele de încheiere și noi ne facem treaba, am revizuit uh, um, așa cum trebuie aceste programe, am aplicat corectările, corecțiile financiare necesare și vom continua să o facem. Respectarea cu respectarea regulilor aplicabile este absolut necesară. Reducerea semnificativă a ratei de eroare, confirmarea că sistemele funcționează mai bine, ne permit să ne concentrăm mai mult pe performanță. Performanța a fost uh, întotdeauna obiectivul nostru și trebuie să continuăm să demonstrăm că politicile noastre au o valoare adăugată și un impact pozitiv. Cred că acest an este cât se poate de important pentru că se apropie alegerile europene și trebuie să arătăm ce înseamnă solidaritatea europeană în ceea ce privește ajutorul financiar, să arătăm ce fac ce facem prin acest instrument în regiunile noastre, în orașele noastre și în țările noastre. Uh, Trebuie să permitem uh, purtarea unei dezbateri cu și de către cetățeni. Ajungem la viteza uh, prevăzută pentru implementarea programelor actuale. Pe teren, uh, punerea în aplicare s-a îmbunătățit clar și uh, Rata de proiecte mm, selectate s-a îmbunătățit și ea. De la începutul lui noiembrie, aproape 17% din finanțare a fost alocată în, pentru proiecte, 236 de miliarde de euro din FEDER și politica de coeziune susțin cam 250.000 de proiecte. Aceste investiții sunt foarte bine orientate, foarte bine țintite și sunt cruciale pentru viața de zi cu zi a europenilor. Cu proiectele secrete de până acum, 250.000 de locuri de muncă vor fi create, peste 4 milioane de locuințe uh, vor uh, primi acces la internet în bandă largă și peste 4 milioane de locuitori vor beneficia de servicii uh, îmbunătățite de sănătate. 50 de milioane de de cetățeni vor beneficia de măsuri de protecție în caz de incendiu. Condiționalitățile exante au dus la mai multe efecte de contaminare pozitive care depășesc proiectele, o mai bună guvernanță a politicilor publice în statele membre, un mediu de afaceri mai propice și aceste lucruri au dus la reforme uh, politice în instituțiile publice. Comisia Um, este angajată să asigure transparența în ceea ce privește punerea în aplicare pe teren acestor măsuri. Um, realizările concrete ale programelor vor fi monitorizate printr-o platformă actualizată în timp real, care arată și uh, realizările din uh, perioada de programare anterioară. Această platformă a primit și un, um, o, un premiu pentru excelență în administrația publică în anul 2017 din partea ombudsmanului. O bună implementare pe teren trebuie însă să se traducă și în execuție financiară. Am ajuns cu puțin peste 70%, iar nivelul de absorție este mai scăzut decât uh, preconizat. Avem uh, reguli uh, mai relaxate uh, în anumite uh, domenii, printre care și plățile în avans, care sunt supuse unor controle mai stricte, însă absorția um, într-un ritm scăzut a dus la mai multe angajamente restante față de perioada anterioară. M plus 2. Regula M plus 2 va intra în vigoare pentru toate programele începând cu anul acesta. Spre deosebire de perioadele anterioare nu vor exista derogări. Urmărim îndeaproape situația fiecărui program și lucrăm cu statele membre pentru a grăbi implementarea. Doamnelor și domnilor, de la începutul mandatului meu am încercat uh, să mă asigur că statele membre, orașele și regiunile profită la maxim de fondurile pe care le punem la dispoziție. Vom fa- face acest lucru până în ultima zi a mandatului meu. Politica de coeziune este o sursă foarte importantă de uh, finanțare pentru statele uh, membre. A, ne-a ajutat să depășim mai ușor criza economică și financiară și ne ajută în procesul de revenire economică. Ehm, diferențele regionale reprezintă un obiectiv uh, corect. S-au făcut progrese semnificative în această privință, în ciuda crizei economice, însă la nivel european rămân în continuare diferențe semnificative între regiuni și unor aceste uh, diferențe economice sunt din ce în ce mai mari, unor apar uh, probleme noi. De, am lansat de aceea două inițiative, uh, inițiativa pentru uh, recuperare și pentru tranziție industrială avem și susținere customizată, adaptată fiecarei regiuni. Aceste inițiative sunt în curs de dezvoltare, au avut un succes inițial și vor fi un obiectiv cheie pentru viitor. Am creat și un grup de intervenție dedicat pentru o mai bună punere în aplicare a programelor uh, expuse la risc. Acest grup de intervenție a avut rezultate foarte bune. La încheiere, ratele de absorție au fost foarte înalte și au uh, prevenit multe dintre pierderile potențiale. Mă bucur că um, în uh, raportul special al curții uh, emis recent s-au recunoscut aceste realizări legate de rata de absorție. În afară de discuțiile mele cu statele membre uh, și uh, beneficiarii, foarte devreme în mandatul meu mi-am dat seama și am fost convinsă că avem nevoie de mai multă simplificare. Acum trei ani am avut uh, inițiativa creării grupului la nivel înalt de, pentru simplificare pentru beneficiari și uh, recomandările acestui grup a inspirat regulamentul Omnibus și propunerea noastră pentru perioada de peste 2020 și astfel, în natural, ajung și la propunerea noastră pentru viitor. Am acționat uh, din curs uh, în funcție de provocă, de preocupările cetățenilor. Am vrut um, ca politicile noastre să fie mai puțin expuse erorii și mai eficiente. Trebuie să se uh, profite la maxim de propunerile de simplificare. În uh, propunerile de pen, pentru perioada de după 2020, din mai, am uh, ve, venit cu propuneri de simplificare cu bugetul de 370 uh, de milioane de euro. Păi bugetul de coeziune rămâne cel mai important din Uniunea Europeană și aduce Europa mai aproape de cetățeni. Propunerea noastră a creat un meniu mai scurt de cinci obiective politice, um, inteligență verde cu uh, remisii reduse, o Europa socială mai bine conectată, încercăm să fim orientați pe performanță vom revizui după 5 ani progresul către obiectivul avut în vedere. Vrem să îmbunătățim și uh, legăturile cu semestrul european am propus măsuri de grăbire a punerii în aplicare, printre care uh, se include și o tranziție lină către sistemele de implementare mai eficiente. Propunerile noastre includ și o gestionare financiară mai stricte cu revenirea la grupa de, uh, la regula de angajament M plus 2. Am redus birocrația, am redus uh, regulile uh, și am eliminat regulile foarte complexe. Avem acum reguli armonizate care se aplică tuturor fondurilor și credem acum că pentru beneficiari și pentru autoritățile din program lucrurile sunt mai simple. Lista pe care am uh, enumerat-o nu este exhaustivă. Am venit și cu o propunere echilibrată pentru uh, simplificare și uh, ușurarea procesului de control. Propunem uh, controle sporite pentru sistemele um, care s-au dovedit a fi eficiente. Ne vom concentra mai mult pe ce se întâmplă pe teren de acum încolo. După 2020, politica de coeziune va intra în noua perioadă de programare, fiind mai modernă, și mai flexibilă. Va fi mai pregătită să facă față provocărilor orașelor și regiunilor noastre. Vom avea o Europa care uh, oferă cetățenilor uh, mai multă putere și care îi protejează în același timp, asigurând cea mai bună conectivitate. Mă bucur că Parlamentul European uh, face progrese rapide cu evaluarea propunerii. Pe măsura uh, pe măsură ce se derulează discuțiile, um, vă asigur că în următoarele luni uh, voi face tot ce-mi stă în putință pentru a păstra ritmul lucrărilor cu colegiferatorii. Vă mulțumesc încă o dată pentru susținere. Sunteți foarte stricți, însă foarte constructivi și apreciez foarte mult acest lucru, deoarece împreună cu noi creați o politică de coeziune mai eficientă care aduce valoare adăugată, care oferă rezultate pentru uh, cetățenii Europei și pentru Europa și vă stau la dispoziție pentru întrebări și răspunsul. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Are acum cuvântul uh, raportoarea. Vă rog! Mulțumesc, doamnă președinte! Da, vreau să mulțumesc atât domnului Murphy, reprezentantul Curții de Conturi, atât pentru prezentarea dumnealui. E adevărat, pentru Curtea de Conturi a fost un an uh, complicat, am putea spune pentru că și curtea a trebuit să aplice noi abordări când vine vorba de controle și în ce privește reacția la controlele proprii efectuate de comisie. De asemenea, doresc să mulțumesc doamnei Crețu, cu care cooperăm de obicei și eu rugam dacă ne-ar putea trimite discursul dumneaei înscris pentru că a fost un discurs foarte interesant, mai ales având în vedere viitorul care ne așteaptă, ne aflăm acum în 2018, privind înspre 2019, mai ales că ne aflăm în etapa finală a unei negocieri complicate la cadrul financiar multianual, încă și putem discuta aici, putem aminti o altă negociere și mai importantă pentru Uniunea Europeană, și anume Brexit și toate repercursiunile pe care aceste negocieri le vor avea asupra demarării programelor viitoare. Vreau să o felicit pentru că Tribunalul Curtea de Conturi a recunoscut că într-adevăr s-a înregistrat o îmbunătățire semnificativă când vine vorba de rata de eroare și cred că merită să recunoaștem că după atâția ani de muncă, de formare, de reamintiri, de crearea de noi uh, modalități de lucru, pentru că toate autoritățile în acest lanț din uh, umbrela acestui mandat al fondurilor structurale care merge practic de la comisie până la ultimul beneficiar, trecând prin statele membre, că am reușit așadar uh, să îmbunătățim tot acest lanț. De asemenea, trebuie să recunoaștem pentru că acoperă volumul cel mai important uh, din punct de vedere bugetar, și anume că tribuna, Curtea de Conturi a identificat o tendință de reducere a ratei de eroare în gestiunea partajată, toate aceste grupuri de intervenție, eforturile depuse de statele membre, de regiuni, de autoritățile locale, beneficiari și așa mai departe. Toate aceste eforturi, cu alte cuvinte, dau roade, cu toate că e adevărat, ne lovim în continuare de uh, probleme, însă având în vedere volumul uh, monetar de care discutăm, imposibil să nu existe eroare, însă E clar că s-a înregistrat o schimbare de atitudine în ce privește, pe de altă parte, gestiunea directă. Iată de ce în acest an va trebui să ne ocupăm de problemele care se identifică cu gestiunea directă. Vreau să vă spun că în acest an Curtea de Conturi și dumneavoastră ați recunoscut că e un an un pic mai neobișnuit, e un an de tranziție, e vorba de uh, închiderea perioadei anterioare Așa asta încep, presupune diferitele programe, anumite programe presupun recuperări, uh, în alte programe trebuie să vedem dacă s-a ajuns la rezultate sau nu, dacă s-a cheltuit așa cum trebuie. Uh, discutăm despre intervalul 2014-2020. Ne aflăm în anul 2018 și, după cum spuneați, am ajuns la un nivel important al programului actual și unul din elementele pe care le-a identificat Curtea de Conturi și pe care dumneavoastră le-ați amintit în repetate rânduri, pentru că e o problemă de fapt a Uniunii Europene, dar care se întâlnește mai mult la fondurile structurale. E problema de absorpție. S-au înregistrat întârzieri enorme și v-am comunicat acest lucru uh, la momentul respectiv, pentru că și autoritățile competente la nivel național au întârziat foarte mult în a, a se pune în mișcare. În al doilea rând, tot ce a presupus acea normă de flexibilitate N plus 3 a făcut ca anumite autorități să se relaxeze în uh, ce privește folosirea plăților, pentru că existau probleme clare derivate din urma crizei. Iată de ce mi-aș dori să ne răspundeți și să ne spuneți în ce fel, cu toate inițiativele lansate de dumneavoastră, dacă soluția uh, unică care pare că este să trecem de la N plus 3 la N plus 2, dacă credeți că va fi de ajuns mai ales având în vedere și aici trebuie să vă spun că nu sunt uh, mulțumită de răspunsul la întrebarea pe care v-am adresat-o referitor la cum se identifică cauzele neabsorpției în funcție de diferitele cazuri. Știm că anumite state membre au nevoie de mai multă asistență tehnică sau alte state membre nu recurg la cofinanțare. Uh, așa cum a spus președintele Curții de Conturi, pentru că nu vor să își adâncească deficitul și altele din alte motive. Și am întrebat și, tribuna, și Curtea de Conturi, dar cred că e aici nevoie de un efort comun. Trebuie să analizăm împreună în amănunt care sunt cauzele reale ale acestor întârziere enorme, care uneori, da, sunt involuntare, pentru că pur și simplu nu autoritățile locale și regionale nu biruie însă în alte situații sunt cuantificabile. Cred că avem așadar un spațiu de lucru în acest exercițiu unde, de care ar trebui să ne, pe care ar trebui să luăm sub lupă să vedem uh, de ce se înregistrează această rată lentă de absorpție, pentru că în anumite situații, spune și Curtea de Conturi, plățile angajate sunt de o asemenea amploare încât ne vom confrunta cu situația uh, de a pune în aplicare cu greu finele acestui circ, uh, acestui, acestui ciclu, îmi cer scuze. Va fi foarte greu așadar să facem față acestei situații. În cele din urmă, doream să discutăm și despre rata de eroare. Cred că situația s-a îmbunătățit dreptat, atât uh, Curtea de Conturi cât și serviciile comisiei au identificat, au făcut într-adevăr o radiografie care arată că bugetul dinamic al Uniunii Europene uh, se alcătuiește din mai multe elemente, bineînțeles, uh, recuperările printre ele, însă, din cauza întârzierilor, diferitele rapoarte pe care le primim, atât de la directoratele generale, cât și uh, diferitele rapoarte de control intern, la care, să adăugăm aici, la care adăugăm aici rapoartele pe care le primim din statele membre, uh, ne lovim de o multiplicare a ratelor de eroare, uneori contradictorii, care ne obligă în acest exercițiu să ne așezăm și să vedem cum putem pune ordine, ținând cont de faptul că bugetul comunitar e dinamic, cu toate acestea, în fiecare an trebuie să le explicăm cetățenilor și beneficiarilor și să le dăm asigurări că aplicăm clar, fără a genera îndoieli uh, suplimentare, bugetul respectând regulile. În cele din urmă vreau să spun că sunt de acord cu Curtea de Conturi că Într-adevăr, rezultatele înregistrate de politica de coeziune sunt favorabile. Cu toate acestea, ducem lipsă de indicatori fiabili când vine vorba de măsurarea acestuia, dincolo de orice îndoială. Iată un capitol care în continuare e deschis și sunt convinsă că aici colegii mei vor veni cu comentarii suplimentare. Mulțumesc! Doamna comisar, vă rog. Intervenție fără microfon. Mulțumesc foarte mult, doamnă raportor, pentru aprecierile dumneavoastră. Uh, atât față de curte cât și față de munca comisiei. Uh, într adevăr este un moment special dumneavoastră ați menționat uh, avem acest brexit negocieri complicate legate de cadrul financiar multianual. aș vrea să vă răspund concret la întrebarea privind întârzierile pe teren pentru că acest lucru este ceea ce ne îngrijorează pe toți. Uh, așa cum am spus procesul de implementare progresează în mod clar rata de selecție a programelor a ajuns la șaizeci și nouă din totalul alocărilor pentru fondul de dezvoltare regională și fondul de coeziune pentru perioada două mii paisprezece două mii douăzeci dar uh, acesta este echivalentul a două treimi din uh, întreaga sumă alocată. din păcate comisia a efectuat plăți care însumează doar douăzeci alocărilor statelor membre inclusiv avansurile, deci, uh, practic, uh, uh, rata medie a cheltuielilor declarate de către beneficiari către programe este undeva la 17%. Suntem într-un dialog permanent cu statele membre pentru îmbunătățirea situației. Monitorizăm îndeaproape programele considerate a avea riscuri și, bineînțeles, că dorim să Uh, să evităm dezangajările de fonduri și să accelerăm absorbția fondurilor europene. Cred că în ultimii ani Comisia a oferit un sprijin uh, substanțial și sprijin către toate statele membre, uh, inclusiv printr-o asistență tehnică, sprijin de consiliere, am avut experți pe teren în uh, regiuni în statele membre facem eforturi la toate nivelurile să rezolvăm situațiile care uneori blochează procesul de implementare și încetinesc absorbția pentru această perioadă de programare. serviciile mele sunt oricând la dispoziția statelor membre uh, dar pe de altă parte cred că nu trebuie să abdicăm de la cadrul de performanță de la, uh, uh, la care s-au angajat uh, statele membre să le îndeplinească în această perioadă de programare. Aș vrea să enunț în continuare care sunt, după părerea mea, așa cum am discutat de-a lungul timpului cu beneficiarii, motivele care au dus la întârzierea procesului de absorbție. Unele state membre au avut un timp, o nevoie de un timp mult mai îndelungat uh, pentru desemnarea instituțiilor de management și control dumneavoastră știți foarte bine că în acordurile de parteneriat și în programele operaționale am stabilit criterii clare pentru a fi sigur că ne putem baza pe aceste sisteme de management și control și de aceea uh, unele au avut mai mult uh, timp, nevoie de mai mult timp pentru a stabili aceste instituții, dar și pentru îndeplinirea condiționalităților ex ante care au fost cruciale pentru realizarea reformelor structurale în foarte multe domenii în uh, foarte multe state. Uh, de asemenea, așa cum spuneam, nivelul de prefinanțare, după părerea noastră, este foarte generos, iar regula N plus, uh, trei privind dezangajărilor nu au generat aceste două, aceste două Um, cumulative deci nivelul mare de prefinanțare împreună cu regula n trei nu au generat o presiune asupra statelor membre de a depune cereri de plată. de asemenea faptul că avem în regulament această posibilitate a corecțiilor financiare nete au generat o anumită teamă uh, de către autoritățile naționale pentru că într adevăr ele sunt pasibile de suspendare de fonduri și presuspendare de fonduri dacă nu depun toate eforturile pentru a efectua toate controalele înainte de a uh, submite, uh, înainte de a ne depune cheltuielile de plată. Uh, ultima, ultim, cred un ultim motiv pentru, pentru care avem aceste întârzieri este adoptarea cu întârziere a cadrului legislativ care faptul că pentru o mare perioadă s au suprapus cele două perioade de programare deci au avut o muncă în plus să lucreze și pentru închiderea programelor două mii șapte două mii paisprezece și pentru începerea perioadei de programare două mii paisprezece două mii douăzeci și cred că aceste lecții au fost pe deplin uh, învățate de către comisie de aceea în propunerea noastră pentru anul două mii douăzeci am propus o simplificare a Uh, radicală a regulamentelor și o tranziție mai ușoară uh, între perioadele bugetare pentru generațiile viitoare de uh, programe. oricum este un efort comun pe care trebuie să l facem împreună pentru a accelera implementarea pe, pe teren. cred că este foarte important să arătăm statelor membre că această politică de coeziune produce rezultate uh, concrete. sigur că este, câteodată avem nevoie de un timp mai mult mai mare pentru a vedea aceste rezultate uneori avem proiecte care se întind uh, pe mai multe perioade de programare și rezultatele se văd uh, în mai mulți ani dar pe ansamblu cred că am lucrat împreună cu dumneavoastră cu parlamentul european cu Curtea Europeană de Audit, cu statele membre, pentru a găsi cea mai bună balanță între simplificarea uh, regulamentelor și pe de altă parte asigurarea unui control eficient care să ne asigure că banul contribuabililor europeni este cheltuit în, uh, în um, folosul cetățenilor și cu maximizarea impactului în viața de zi cu zi a oamenilor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult. Eu sunt, uh, mă tem, prima raportoare din umbră, așa că am să preiau uh, ștafeta și să spun câte ceva despre evaluarea favorabilă. Nu sunt neapărat de aceeași părere și trebuie, cred că putem să luăm aici pe, să luăm Curtea de Conturi drept martor, pentru că și Curtea de Conturi a spus că obiectivul de toate obiectivele de performanță uh, nu au fost atinse pe deplin. Cu alte cuvinte, ce obținem cu politica de coeziune? Asta este întrebarea de care ar trebui să ne ocupăm tot timpul. Și firește, când uh, distribuim atâția bani între statele membre, sunt sume considerabile și atunci, firește, există întotdeauna riscuri asociate. Întrebare, nu am putea să ne descurcăm mai bine? Nu ar trebui ca statele membre să facă un efort suplimentar? E vorba de creștere și ocupare a forței de muncă, e vorba de cooperare teritorială, e vorba de diminuarea divergențelor dintre regiuni. Și aici cred că putem afirma că divergențele au sporit. Când banii reprezintă doar o parte a efectelor, iar statele membre uh, nu sprijină acești bani de la Bruxelles cu măsuri naționale, înseamnă, acești bani nu se traduc în nimic. Aceste măsuri naționale de sprijin uh, sunt obiectul întrebării mele și aș vrea să știu care e, cum stăm uh, între a face legătura între aceste fonduri, ocupare, uh, creștere, uh, și uh, majorarea fondurilor structurale. Să vedem cum stau lucrurile. Asta ar fi uh, întrebarea mea. Care e părerea dumneavoastră în general, o evaluare generală? După care putem intra în amănunte referitor la uh, state membre în concret. În al doilea rând, uh, derularea lentă. E îngrijorător nu doar pentru că demarează lent și se desfășoară lent, pentru că, uh, în principiu, ne îndepărtăm tot mai mult de obiectivul coeziunii teritoriale. Uh, când văd că Curtea de Conturi scrie că are 70 uh, de pachete cu 2,5 miliarde de euro, asta nu înseamnă nimic. Suntem mai în urmă ca oricând. Și atunci mă întreb care sunt riscurile la care ne expunem când avem de-a face cu această implementare lentă. Ar trebui să discutăm și despre asta. Care e părerea dumneavoastră? Care sunt riscurile din cauza acestei implementări uh, întârziate? Nu doar în ce privește proiectul, ci uh, proiectele, ci în general. Trebuie să discutăm și despre instrumentele de inginerie financiară. Aici avem o multiplicare de patru ori în actualul CFM. În plus, Curtea de Conturi spune că doar mai puțin de 10% din instrumentele de inginerie financiară au ajuns cu adevărat la beneficiari. Și avem o problemă reală. Ce faceți dumneavoastră, doamnă comisar, în această direcție? Aceasta a fost cea de-a treia uh, întrebare. În continuare, un punct uh, îngrijorător pentru mine îl reprezintă conflictele de interese. Vedem la controlul uh, bugetar și mulțumesc uh, directorul general uh, Regii cu care putem coopera foarte bine. Vedem că există conflicte de interese uh, în ceea ce privește uh, persoane cu un anumit de, nivel de bunăstare care au intrat in, imediat în politică și vedem în anumite state Uh, membre, că doar uh, prieteni ai politicienilor ajung la fondurile europene. Uh, se încearcă chiar uneori împiedicarea concurenței, mă refer aici la Ungaria, în cazul Cehiei situația e altfel. Această nouă realitate la care asistăm în statele membre, pentru că, firește, multe fonduri europene încurajează, să spunem, neapărat să stimulează greșit. Aș avea a cincea întrebare referitoare la fiabilitatea autorităților de management. Și există aici o îndoială care planează asupra întregului raport al Curții de Conturi. Putem vedea de fiecare dată că trebuie totdeauna să chestionăm veștile bune, cumva să ne întrebăm dacă putem avea încredere în ele. Nu pentru că eu sunt un om neîncrezător, ci pentru că există indicii care arată că uh, există un conflict de interese chiar la autoritățile de management, de gestiune și ca aceste conflicte de interese se traduc într-o greșeală, în greșeli sistemice, reprezintă adevărată problema sistemului, de fapt ne putem cu adevărat încrede în aceste rapoarte. Știu că mă repet cu sistemele de control, dar avem atât de multe probleme la nivelul gestiunii și în lanțul de audit și mă întreb dacă n-ar fi mai bine ca Digi Regii să ia sub lupă toate aceste proiecte la fața locului mai degrabă decât să se limiteze doar la abordare sistemică între ghilimele. Mă opresc acum și dau cuvântul colegii mele de, de la Baiova. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă comisar, mulțumesc foarte mult pentru activitatea dumneavoastră. Răspunsurile dumneavoastră sunt întotdeauna foarte detaliate și uh, comisia ne răspunde tot mai des în uh, uh, scris. Uh, câteodată nu e nevoie nici de follow-up pentru că răspunsurile dumneavoastră sunt foarte detaliate și foarte fiabile. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă mulțumesc pentru toate eforturile de simplificare depuse, pentru că știți că este o prioritate pentru comisia noastră și aceste eforturi de simplificare nu doar în uh, actualul CFM, ci și în uh, propunerile de regulament pentru viitorul CFM. Din punctul meu de vedere, faptul că uh, rata de eroare a scăzut uh, în ultimii ani merge mână în mână cu simplificarea și cu învățămintele trase. Am o întrebare poate de natură filozofică, dar aș dori să vedem cum putem să folosim această măsură pe viitor și aș dori să vă întreb cum am putea să simplificăm Uh, în continuare, reducând partea de suprareglementare, de gold plating uh, la nivel de state membre. Deci dacă am avea posibilitatea ca uh, simplificarea și reducerea suprareglementării să fie parte din uh, condiționalități, ar fi o soluție, cred. Apoi, în legătură cu uh, rezultatele obținute, spuneați că ne bazăm pe uh, proiecte individuale selectate pentru finanțare. Uh, asistăm în timpul proiectelor la schimbări din diverse motive. De exemplu, se schimbă finanțarea solicitată și rezultatele respective. Aș dori să vă întreb cum evaluează Comisia performanțele unui stat membru, declarațiile de rezultate și Uh, previziunile legate de indicatori. Aveți uh, la comisie vreo uh, modalitate de a verifica ce declară statele membre pentru că este un aspect foarte important și acesta. Domnul Ștas acum. Mulțumesc foarte mult. Uh, Martina a, v-a mulțumit deja, aș dori și eu să vă mulțumesc atât dumneavoastră cât și uh, serviciilor dumneavoastră pentru uh, răspunsurile foarte precise și detaliate pe care ni le-ați furnizat. Ne-ați ajutat foarte mult cu răspunsurile dumneavoastră. Aș dori să vă pun Câteva întrebări legate și uh, de cele spuse înainte de către doamna președinte Gresle. Un uh, po- posibil conflict de interese între politicieni, de exemplu, și această idee de a uh, cheltui foarte multe fonduri europene. Uh, domnul Babiș în Republica Cehă, știți că am pus întrebări în legătură cu toate aceste finanțări din fonduri europene. Dar o să fiu și mai explicit. Uh, mă gândesc la situația elitelor. Dacă ne uităm la istoria recentă și la ce s-a întâmplat, vedem că am început să ne punem întrebări pe la mijlocul lunii septembrie. Am vorbit cu domnul comisar Oettinger și ne-a spus pe atunci că da, Într-adevăr, e o problemă serioasă. Există o plângere, o sesizare de la uh, Asociația Transparency International cu privire la situația din Republica Cehă. Vom coopera uh, mai multe uh, DG-uri de la Comisie MPL Baj, uh, Agri, Regi uh, Regio și vom încerca să rezolvăm problema. Și Mm, ni s-a răspuns într-un fel, dar la sfârșitul lunii octombrie domnul comisar Hogan a venit uh, la Strasburg și a confirmat într-adevăr că există o anchetă comună. De asta a vorbit el, de o anchetă comună între cele patru uh, direcții generale de la comisie pe care le a menționat deja. Iar acum, în răspunsul dumneavoastră, doamnă comisar, la întrebarea 35, ați spus că nu se mai vorbește despre o anchetă comună, ci că există o sesizare de la Transparency International cu privire la situația din Republica Cehă și din partea și Partidului Piraților din Cehia în legătură cu un posibil conflict de interese. Și la răspunsul dumneavoastră, în răspunsul dumneavoastră, spuneți că e în curs procedura obișnuită legată de o sesizare, de o plângere obișnuită. Iată răspunsul la întrebarea 35 uh, pe care ni l-ați furnizat. ne vom întâlni mâine cu domnul Seymour și probabil că ne va răspunde la fel și vă spun că mă simt uh, cumva descumpănită uh, în legătură cu astfel de răspunsuri. Nu e vorba de o situație obișnuită, ci un uh, potențial conflict de interese între un premier și o companie care primește milioane de subvenții de la bugetul european. Nu e vorba doar de o chestiune așa neînsemnată, obișnuită. Și dacă așa va fi, atunci uh, se încalcă prevederile regulamentului financiar. Trebuie să vă felicit pe dumneavoastră și serviciile dumneavoastră pentru că ați, ați solicitat uh, uh, documente și cred că Digi, Digi Regio se descurcă foarte bine. Am încredere de plină dumneavoastră, dar ați spus și dumneavoastră că încercați să evaluat situația mai bine, să aveți o anchetă cât mai aprofundată, dar în răspunsul dumneavoastră spuneți că e o prioritate e o răspundere pentru statele membre să aplice toate măsurile de control, să vadă dacă programele au fost uh, desfășurate corect sau nu. Și mă refer la uh, gestiunea comună. Dar dacă există o astfel de plângere și dacă statul membru respectiv trebuie să desfășoare ancheta, să verifice dacă lucrurile au fost corecte sau nu, și dacă statul respectiv este condus chiar de persoana care este, să zicem, suspectul în, acest, uh, în această uh, speță, uh, Uh, atunci uh, sper că sunteți de acord că nu este o situație normală. Deci, uh, dacă veți desfășura o astfel de anchetă, doamnă comisar, atunci va trebui să o faceți în mod coordonat, pentru că nu e vorba doar de o sesizare obișnuită, e ceva mult mai grav. Și aș dori să ne răspundeți la această chestiune. Ați mai spus și aici uh, mă refer la răspunsurile domnului Selmayer. ați spus că e nevoie de mai mult timp și că ne, mai, ne veți mai uh, furniza informații în legătură cu rezultatele anchetei. Aș dori să știu în ce fază se află ancheta, pentru că de fiecare dată când se întâmplă ceva, ne-ar plăcea să fim informați dacă se ia o decizie judecătorească, să fim uh, informați în timp util, chiar dacă e cu ușile închise. Ne-ar plăcea să fim informați și după două luni și jumătate nu putem vorbi doar de un posibil conflict de interese legat de domnul Babeș, ci se vorbește uh, și de un conflict de interese legat de ministrul ceh al agriculturii, domnul Turman. Aveți informații în acest sens? E în uh, curs o anchetă, serviciile dumneavoastră uh, pregătesc uh, sau uh, uh, analizează această plângere? S-a întâmplat deja? Ați făcut ceva? Ancheta e în curs sau nu? Și, în fine, cred că se întâmplă mult mai multe decât vedem așa la suprafață și cred că și Olaful ar trebui să fie implicat. Și întrebarea mea ar fi aveți contacte cu Olaful? sau lăsăm lucrurile să se desfășoare ca de obicei? Vă rog, vă dau cuvântul pentru că mai avem încă 2-3 colegi care doresc să iau cuvântul, dar uh, o vor face la sfârșit, deci vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru că s-au acumulat uh, multe întrebări. În primul rând vreau să vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru că dumneavoastră împreună cu întreg, uh, întreaga, întreaga Comisie de Control Bugetar uh, prin uh, strictețea dumneavoastră ne ați obligat să fim foarte vigilenți și sigur că este obiectivul nostru comun și a fost obiectivul uh, nostru comun ca performanța și consolidarea politicii orientate pentru rezultate să reprezinte elementele cheie pentru perioada două mii paisprezece două mii douăzeci și așa cum spuneam și în discursul meu avem uh, acum uh, un sistem mult mai avansat față de cel din uh, perioada precedentă de programare aș îndrăzni să spun că este chiar un, unul din cele mai performante sisteme pe care le avem de management și control în cadrul tuturor programelor care utilizează fonduri de la bugetul comunitar. sigur că așa cum spuneați câteodată avem uh, o serie de îngrijorări legate de modul în care am putea să ne bazăm pe uh, managementul și controlul autorităților uh, naționale de aceea munca de audit a dg regio care dumneavoastră știți foarte mult, bine că este limitată se concentrează în principal pentru a verifica dacă datele pe care le primim la comisia europeană sunt reale sunt corecte și ne putem Uh, baza pe acestea. Deci avem uh, acest acest, uh, în regulament avem această necesitate a intervenției logice la nivelul fiecărui program și a fiecărei axe prioritare, în timp ce raportarea asupra performanței a fost consolidată. În anul 2019 ne propunem să facem o analiză detaliată a performanței în uh, ceea ce numim performance review și acesta ne va permite să analizăm uh, programele uh, tuturor obiectivelor. Cred în mod ferm că nu trebuie să cedăm deloc în ceea ce privește menținerea obiectivelor ambițioase stabilite în programe pe toată perioada de programare și încercăm de asemenea să și comunicăm asupra a ceea ce facem. Uh, după cum știți, uh, noi practic uh, ne bazăm pe ceea ce ne dau statele membre, pe informațiile oferite și mă, bucur, mă bucură faptul că în 95% dintre cazuri Curtea a remarcat că ne putem baza pe aceste da, date. În condițiile în care nu avem încredere în datele de performanță raportate de statele membre considerăm acest lucru bineînțeles o slăbiciune majoră a sistemului de management și control lucru care conduce în mod automat la înghețarea sau suspendarea plăților așa cum uh, prevăd regulamentele. Uh, uh, în orice caz, observăm că autoritățile naționale au început să fie mult mai atente față de perioada de programare două mii șapte două mii paisprezece atunci când uh, depun date uh, știind că sunt uh, sub riscul de a avea corecții financiare nete. Curtea Europeană de Audit a confirmat în raportul anual faptul că autoritățile de audit au revăzut și au verificat performanța proiectelor în cadrul operațiunilor de audit, după cum prevăd uh, uh, regulamentele. Uh, dar totuși există această, acest subiect este unul real pe care dumneavoastră l-ați ridicat. Faptul că există uneori și este legat de întrebările legate de țări pe care le-ați spus, încrederea în munca autorităților de audit Uh, eu cred că acest lucru este esențial să avem încredere în uh, munca autorităților de audit să avem încredere că acestea sunt independente și uh, oamenii să aibă încredere că utilizarea fondurilor europene își ating scopul final de îmbunătățire a vieții oamenilor. De aceea încercăm să, împreună cu Curtea Europeană de Audit să implementăm acest Uh, acest principiu al uh, single audit, al auditului uh, unic, dar pe de altă parte să nu ne duplicăm și să ne completăm unii pe alții. Înseamnă că avem avem nevoie să ne bazăm pe munca autorităților naționale de, de, aplicare, dar, pe de altă parte, mergem mai departe și targetăm resursele noastre de, noastre de auditare, v-am spus, din păcate sunt limitate, pentru a verifica munca autorităților naționale de audit și a ne adresa riscurilor identificate. Uh, bineînțeles că înainte de a, ne, uh, de a decide că ne putem baza pe o autoritate de audit, uh, căutăm să obținem toate asigurările privind calitatea muncii acestor autorități. Revedem metodologiile folosite, ca și procedurile aplicate, plus reaudităm operații pe teren pentru a testa în ce măsură putem avea încredere că rata de eroare, eroare raportată este cea uh, uh, uh, corectă. Chiar și după ce obținem confirmări că ne putem baza pe munca autorităților de audit, continuăm să monitorizăm activitatea acestora. Evaluarea Comisiei privind autoritățile de audit în vechea perioadă de programare, după cum știți, Uh, comisia a concluzionat în urma a peste trei sute treizeci de audituri că ne putem baza pe munca celor mai multe autorități naționale de audit aproape toate acestea continuă să își îndeplinească datoriile și în această perioadă de programare chiar și așa noi nu suntem uh, relaxați ci continuăm să monitorizăm și să reevaluăm uh, munca acestora. obiectivul nostru este acela de a reveni posibile noi deficiențe și să ne asigurăm că își vor continua munca pentru a avea rezultate corecte. Anul trecut, așa cum am spus, am uh, încercat să evităm duplicarea auditorilor împreună cu Curtea. Am auditat foarte puține programe pentru că nu am avut pentru actuala perioadă de programare multe programe care să aibă cereri uh, de plată. Ă, am, ă, ă, am programat pentru acest, pentru, acest, pentru acest an și pentru perioada următoare 58 de audituri, 19 misiuni la fața locului pentru a verifica munca autorităților de management în privința detectării riscurilor. Și cred că acest lucru ne va permite ca anul viitor, în raportul de activitate anual, să confirmăm sau nu faptul că, este, că rata erorilor și opiniile privind auditul raportate de statele membre sunt reale și să ne asigurăm că nu există deficiențe serioase rămase nedetectate. Uh, așa cum spuneam, vom continua să oferim ajutor și sprijin uh, către autoritățile de audit pentru a ne asigura că toată lumea lucrează pentru potrivit acelorlalți standarde pentru că am văzut uh, în unele țări uh, este greu pentru autoritățile de management și control să fie la nivelul standardelor europene. Oferim asistență la zi în ceea ce privește problemele cu, cu care se confruntă fiecare unitate de audit, cum ar fi metodologia în ceea ce privește eșantioanele, tratarea erorilor, modul de abordare în privința auditului pe diferite sectoare, uh, cum ar fi instrumentele financiare, uh, uh, uh, fapt pe care l-ați ridicat și dumneavoastră. Vreau să vă spun că în ceea ce privește instrumentele financiare, din păcate am avut un program care a, practic a avut o treime din, din erorile. Deci dacă dăm la o parte acest program pe instrumente financiare, practic am putea spune că ne aflăm la nivelul de materialitate de 2%. Am avut un singur program cu deficiențe uh, temporare. Știți că în regulamentele anterioare uh, nu puteau fi făcute controale în ceea ce privește instrumentele financiare nici asupra băncii europene de investiții, nici asupra băncilor și deci practic autoritatea de audit din țara respectivă nu a avut dreptul să facă control. După care s-au schimbat regulamentele prin omnibus, s-au făcut aceste controale Banca, uh, Curtea Europeană a detectat aceste deficiențe, uh, lucrurile au fost rezolvate, dar uh, a rămas această rată de eroare care reprezintă 1% din cele 3% pe care, pe care le avem. Deci, din acest punct de vedere, cred că nu trebuie să blamăm um, importanța Uh, instrumentelor financiare în ansamblul său, pentru că ele merg foarte bine. Așa cum spuneam, am avut un singur caz uh, în, uh, într-o singură țară care de mare amploare, dar din, din punctul nostru de vedere, implementarea instrumentelor financiare care în contextul constrângerilor bugetare și fiscale sunt foarte importante pentru creșterea impactului asupra programelor noastre. Vreau să vă să vă informez de fapt că rata selecției pentru actuala perioadă de programare în ceea ce privește instrumentele financiare uh, reprezintă 64%, care, o rată care este foarte aproape de rata selecțiilor programelor uh, a contractărilor pentru uh, Fondul de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune, care se situează la 69%. Deci, la finalul anului 2017, rata de implementare a fondurilor a instrumentelor financiare este încurajatoare s au făcut progrese importante pentru realizarea obiectivelor stabilite în planul european de investiții uh, știți foarte bine că acum avem uh, această limită de douăzeci și cinci pentru plățile de instrumente financiare ceea ce uh, practic obligă statele membre întâi să, să plătească către destinatar, către companii, către întreprinderi cele 25% înainte de a primi uh, cea de-a doua tranșă. Sigur, este regretabil că uh, pentru prima dată instrumentele financiare reprezintă uh, principala sursă de eroare în, în programele noastre. Am început cu achizițiile publice și ajutorul de stat, care erau uh, uh, principalele surse de erori. Am, luat, am făcut planuri de acțiune și sunt bucuroasă că acestea au devenit uh, marginale. Acum, singura, principalele elemente sunt legate de acest mare program unde am avut probleme cu acest instrument financiar și de asemenea a doua sursă de eroare este cea a eligibilității programelor. în ceea ce privește cazurile respective Uh, știți foarte bine că nu sunt neapărat uh, adepta de a uh, name and shame, de a numi și a blama, pentru că avem erori în toate statele membre, deficiențe. Nu cred că putem vorbi de nord și sud sau est și vest, dar sigur avem aceste cazuri care sunt, după cum spuneați dumneavoastră, foarte, și trec la întrebarea doamnei președinte, dar și a domnului Stas, legată de republica cehă uh, știți foarte bine că nu este vorba de fondurile noastre de fondurile de care răspund fondul de dezvoltare regională și fondul de coeziune uh, a fost la un moment dat problema legată de fondurile noastre autoritățile cehe au, uh, și au retras acest, proiectul prin care erau implicate fondurile noastre din uh, uh, solicitările de plată finală în uh, acord cu recomandările olaf și întrebarea dumneavoastră a fost dacă suntem în legătură strânsă cu olaf suntem în legătură strânsă cu olaf și ori de câte ori primim un raport privind fondurile noastre aplicăm în mod clar Uh, recomandările uh, uh, acestea. deci în programul operațional pentru boemia centrală unde era implicat fondul de dezvoltare regională practic guvernul ceh a solicitat retragerea cererilor de plată deci practic nu au mai solicitat fonduri europene în acest program și acest program a fost închis în ceea ce privește uh, situația uh, privind de la agrofert știți bine că am vorbit și în parlamentul ceh despre această uh, situație în, acord cu regulamentele financiare este, um, este responsabilitatea autorităților naționale de a lua măsurile care se impun pentru a preveni conflictul de interese care apare și Uh, acest lucru trebuie să se aplice uh, fiecărei persoane uh, inclusiv autorităților naționale la orice nivel atunci când este vorba de implementarea bugetului. în ceea ce privește principiul managementului partajat implementarea este o sută responsabilitatea statului membru iar dar așa cum spuneați noi întotdeauna am solicitat, uh, uh, am solicitat informații adiționale pe care urmează uh, să le, evaluăm. Avem această corespondență de care vorbiți împreună cu Transparency International în ceea ce privește legea conflictelor de, interese. Uh, Uh, este vorba de acest uh, grup, Agrofert, uh, informațiile primite de către autoritățile cehe la cererea comisiei confirmă că multe companii care sunt legate de această agrofert au, au primit suport care în, între timp a fost uh, retras, uh, așa cum spuneam, uh, din fondurile noastre. Există această problemă legată de Fondul de Dezvoltare Rurală și cred că domnul Hogan și probabil mâine domnul Selmayr este cel mai în măsură să vă dea informațiile la zi în legătură cu aceste, aceste subiecte, pentru că, așa cum spuneam, nu este vorba de fondurile pe care le gestionăm noi, Fondul de Dezvoltare Regională și Fondul uh, de Dezvoltare uh, Rurală. S-a ridicat aici și uh, cazul Ungaria, Ungariei. Dumneavoastră ați... Sorry? În cazul Ungariei, dumneavoastră aveți îngrijorări legate de uh, modul în care au fost uh, acordate uh, unele contracte uh, serviciile noastre au raportat v au raportat dumneavoastră și anul trecut și anul acesta faptul că și aici în ungaria urmărim urmărim subiectele legate de conflictul de interese în uh, relația cu licitațiile singulare în uh, achiziții publice, uh, impactul politicii de coeziune și cazurile Olaf în situația actuală noi am solicitat autorităților ungare mai multe informații în relație cu cofinanțarea achizițiilor publice și încurajăm sigur să Uh, statul membru să încurajeze la rândul său competiția reală între companii atunci când vine vorba de licitații uh, publice. Uh, Ungaria, autoritățile ungare nu sunt de acord cu ceea ce noi am constatat. De aceea noi am lansat un nou studiu în zece state membre uh, inclusiv în ungaria legate de această licitație unică și această, aceste îngrijorări aceste întrebări care provin din faptul că o singură companie de pildă în, în multe state membre este cea care se înscrie pentru anumite proiecte cu uh, cu valoare foarte mare. Rezultatele le așteptăm la sfârșitul acestui an și bineînțeles că vor fi comunicate de către Comisie. În orice caz, uh, uh, în toate statele membre, inclusiv în Ungaria, în Cehia, uh, domeniile de risc în ceea ce privește achizițiile publice și selecția operațiunilor sunt în atenția noastră și avem audituri de prevenire, solicităm ajustări concrete în, în ceea ce privește sistemul național de audit, Uh, uh, și, de asemenea, în ceea ce privește uh, plățile, plățile pe care le avansăm. Știți foarte bine că s-au făcut corecții financiare, din păcate Ungaria este pe primul loc în ceea ce privește corecțiile financiare, peste un miliard de euro corecții financiare, deci în, în orice caz, indiferent de, de ceea ce se întâmplă într-un stat membru, Uh, noi ne asigurăm că, că bugetul european nu este afectat deci aplicăm o sută corecție de fiecare dată când olaf uh, ne solicită acest lucru ne vorbește de erori de o sută practic acoperim iar la rândul său guvernele naționale trebuie să se îndrepte către companiile respective pentru a și recupera banii la bugetul național. nu știu dacă am acoperit chiar toate întrebările. Ich habe noch weitere. Also es gibt mai am câteva întrebări. Mai avem trei colegi care vor să pună întrebări. Colegul Poș, vă rog. Dobrý podvečer. Eh, vážená paní komisařko, já děkuji za odpovědi. Mulțumesc foarte mult, domn comisar. Vă mulțumesc pentru răspunsurile pe care le-ați trimis Parlamentului European. Însă, Având în vedere că a existat raportul respectiv cu privire la Republica Cehă, mă simt obligat să intervin. Este vorba de această uh, sesizare, această plângere depusă de către Transparency International. Aș dori să știu dacă ea va fi trat- tratată în cadrul unei proceduri obișnuite. Uh, pentru că această această, uh, această, această poveste, uh, Babiș, uh, a evoluat mai ales în ultimile săptămâni și am dorit să știm care este poziția Comisiei Europene cu privire la uh, această problemă de conflict de interese. Aș dori să știu dacă subvențiile financiare uh, au fost obținute în mod uh, abuziv în acest scandal Babiș. Aș dori să vă rog să Uh, ne spuneți mai multe, mai ales că știți că uh, domnul Babiș nu mai conduce compania respectivă pentru că guvernul uh, anterior votase legi foarte stricte cu privire la conflictul de interese. Deci, încă o dată, aș dori să vă rog să ne furnizați informații suplimentare. în legătură cu plângerea respectivă și cu finanțarea obținută. Aș dori să știu în ce mod ne va informa Comisia în legătură cu uh, rezultatul acestei proceduri și în legătură cu soluționarea acestei plângeri depuse de către Transparency International. Probabil că va dura luni, uh, nu aveți uh, răspunsuri clare, dar în orice caz aș dori să ne transmiteți în scris răspunsurile. La acest subiect, mâine la ora 12 avem uh, o întâlnire cu DG Agri și um, directorul General pentru Buget, colega Reda, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că îmi dați cuvântul. E limpede că problema conflictului de interese legat de premierul Babiș uh, e un subiect foarte important pentru noi și, doamnă comisar, trebuie să vă mărturisesc că nu pot să fiu de acord cu interpretarea conform căreia împiedicarea conflictului de interese e o răspundere totală a statelor membre, pentru că regulamentul financiar stipulează că această obligațiune include autoritățile naționale, dar nu uh, se limitează la ele. Deci uh, se aplică oricărei persoane care se ocupă de uh, efectuarea uh, controlelor sau auditurilor financiare. Deci, interpretarea mea este clar că avem aici și Comisia Europeană. Deci, aș dori să subliniez că, bineînțeles, când Partidul Piraților și Transparency International uh, a sesizat comisia în legătură cu uh, acest caz, era și pentru că, clar, că nu se bazau pe uh, ajutorul autorităților naționale, având în vedere că persoana care face obiectul anchetei este chiar premierul ceh. Chiar în legătură implicarea domnului uh, Babeș, în calitate de uh, controlor al Agrofert, uh, Partidul Piraților ar trebui să meargă la uh, registrul slovac al companiilor pentru a găsi informațiile respective, pentru că ele nu le-au fost puse la dispoziție de către autoritățile din Cehia. Deci aș dori să vă pun o întrebare în legătură cu o întrevedere pe care ați avut-o în 6 septembrie cu domnul Babiș. Aș dori să știu dacă ați discutat cu ocazia acestei reuniuni problema subvențiilor plătite companiei uh, Agrofeta domnului Babiș și dacă ați uh, vorbit și despre implementarea politicii de coeziune în Republica Cehă și propunerea Comisiei în legătură cu viitoarea politică de coeziune. Și având în vedere faptul că Comisia are obligația, în conformitate cu articolul 61 din regulamentul financiar, de a împiedica conflictul de interese și a da, de a aborda orice situație care poate să fie percepută ca atare, aș dori să știu care sunt uh, acțiunile pe care le-ați întreprins între în întrevederea cu domnul Babeș pentru a lua măsurile necesare. În al doilea rând, având în vedere că Partidul Piraților a descoperit că domnul Babiș este uh, beneficiarul uh, companiei respective care gestionează fondul fiduciar, eu interpretez că domnul Babiș este persoana care chiar controlează această uh, companie având în vedere uh, obligațiile privind uh, schimbul automat de uh, uh, informații fiscale. Sunteți de acord cu acest lucru sau, în pofida faptului că se face trimitere clară că persoana care controlează, inclusiv uh, beneficiarul, e normal ca domnul Babeș să nu fie considerat controlorul Agrofert? Vă mulțumesc. Domnul uh, Iaroț acum. Mulțumesc. Biztos asszony, mindig öröm. Ön... Mulțumesc foarte mult. Kép, és um, sokat beszéltünk... A... S-a întrerupt uh, interpretarea, nu se aude, nu există interpretare. Nu? Talán most van, de ha nem, akkor angolul. Poate mai încercăm o dată. Dacă vreți, pot uh, vorbi și în limba engleză. Se pare că totuși funcționează interpretarea. Da, funcționează. Dacă poți să repeți intervenția ta? Da, mulțumesc, stimată doamnă comisar. E întotdeauna o mare bucurie când uh, vă aflați aici alături de noi și când putem discuta referitor la politica de coeziune și referitor la bugetul UE. Întotdeauna și de această dată de asemenea. În ceea ce privește bugetul general, am discutat în amănunt eh, referitor la cum pot fi reprezentate interesele financiare ale Uniunii Europene. Din această privință este foarte important să identificăm neregulile referitoare la eh, folosirea fondurilor. Și vreau să mă refer aici la un exemplu concret din Ungaria, care arată că nu e întotdeauna de ajuns atunci când se descoperă aceste abuzuri, ci că e important uh, să existe și consecințe la nivel juridic. Firma Elios din Ungaria este o societate care la un anumit moment a primit 13,5 miliarde, spune vorbitorul, uh, prin licitații din Uniunea Europeană și uh, că are legături cu primul ministru sau descoperit că în anumite cazuri uh, s-au înregistrat nereguli într-un anumit volum, la anumite intervale. S-au stabilit de asemenea anumite legături uh, care ar fi reprezentat un prejudiciu la adresa intereselor Uniunii Europene. S-a trimis un raport Ungariei și s-a deschis și o anchetă care, uh, în, lipsa identificării unui delict clar, a fost închisă. Cu alte cuvinte, autoritățile maghiare împreună autoritățile maghiare, la, ca, drept răspuns la un raport Olaf, care a venit cu indicii peste indicii, i-au spus Olafului că aici nu s-a întâmplat nimic și că nu s-a produs un delict. Acum, întrebarea care se pune e cum poate reacționa Uniunea Europeană, cum poate reacționa Comisia Europeană, ce măsuri veți lua? Pentru că Olaf a identificat clar un abuz, dar autoritățile maghiare au sabotat, practic, aplicarea unor măsuri uh, cu caracter legal, drept consecință la aceste abuzuri. Ce poate face Comisia Europeană pentru a aplica aceste măsuri legale necesare pentru a apăra interesele contribuabililor europeni în plus? O altă întrebare. Cred că o soluție ar putea fi ca aceste uh, conturi să fie scoase din uh, blocul conturilor care trebuie trimise la Uniunea Europeană. Aici, în acest fel, se poate evita pur și simplu tragerea la răspundere. Și atunci vreau să fiu sincer când adresez următoarea întrebare. Cât de mult va mai tolera Comisia Europeană ca uh, statele membre să trimită conturi care arată clar că s-au uh, produs fapte de corupție, că s-au înregistrat abuzuri, după care statele membre pot să se comporte ca și cum, de fapt, nu ar fi făcut nimic. Cred că acest gen de comportament erodează încrederea pe care o au cetățenii în Uniunea Europeană în plus, uh, în acest fel nu putem apăra interesele financiare ale Uniunii Europene. Nu putem combate cazurile de corupție și pentru intervalul după 2020 trebuie să vedem ce putem face pentru ca să nu se mai poată evita uh, atât de simplu tragerea la răspundere și să existe consecințe juridice clare. Mulțumesc, doamnă președinte. Spune domnul Tamas Deutsch, doamnă comisar, dar să vă urez și eu bun venit, tocmai ca și colegii mei, aș vrea să fac observație, după care o întrebare. Observația. Din câte știu eu, din câte mi s-a comunicat, nici Parlamentul European, nici o comisie a Parlamentului European nu are competența pentru a vedea, pentru a stabili cine e premier în Cehia. Dispozițiile Uniunii Europene și dispozițiile statele membre, statelor membre afirmă același lucru și anume că Republica Cehă face parte din Uniunea Europeană, acolo se organizează alegeri libere, unde cetățenii cehi uh, se pronunță și partidul care strânge cele mai multe voturi poate propune un candidat la postul de premier care va fi apoi confirmat. Cred că totul s-a produs în acest fel. Acum întrebarea cu care ar trebui să vă ocupați, doamnă comisar, este să ne spuneți dacă uh, Comisia Europeană consideră că e bine că domnul Macron e președinte în Franța sau dacă uh, doamna Angela Merkel e dragă comisiei sau nu. Din câte mi s-a spus, uh, afinitățile politice nu ar trebui să joace un rol la, politic, la Comisia Europeană. E Acum, în sfârșit, ajung la întrebarea mea. Uh, am putea uh, privi lucrurile în felul următor și să spunem că Olaf nu-și face treaba așa cum trebuie. Și acum ajungem la Parlamentul European și Comisia care e pus într-o poziție destul de proastă. S-a constatat foarte clar că Olaf uh, nu lucrează așa cum trebuie. Nu sunt eu acum în măsură să afirm dacă există sau nu uh, un context politic având în vedere că Olaf este condus de un fost politician de stânga și dacă Olaf uh, deschide o anchetă la adresa Ungariei taman în momentul în care se organizează alegeri în Ungaria. S-au derulat două anchete la Olaf. Una care viza Budapesta și cealaltă care viza acest, uh, această firmă Elios. Și Olaf a făcut, a făcut niște constatări surprinzătoare. Într-un caz, um, directoratul general al Comisiei nu era de acord cu aceste constatări ale Olaf și Comisia a afirmat că aceste constatări nu sunt pertinente. În cazul Elios, autoritățile competente din Ungaria au însoțit ancheta și a reieșit încă o dată că Olaf nu a lucrat cum trebuie atunci când Olaf ar, fi, ar constatat că ar fi fost vorba de un delict. Nu. Nu ar trebui să o punem pe doamna comisar și Digi Regio într-o situație atât de neplăcută doar pentru că Olaf ar fi prezentat documente de o calitate care lasă de dorit. Aceste documente lasă într-atât de dorit încât pur și simplu nu există un temei pentru această anchetă. Și nu putem afirma că conținutul acestor documente reflectă realitatea. Întrebarea e dacă nu ar fi vremea să punem un pic ordine uh, la Olaf și să nu mai permitem această activitate deficitară a Olaf pentru că se organizează peste tot anchete și peste tot Olaf constată cât de deplorabil e totul. Vreau doar să scot în evidență că ancheta Elios a fost scoasă în evidență în ce privește Heart of Budapest. Da, s-au constatat uh, deficiențe. Nu e o întrebare, nu e o chestiune de preferințe sau de critică când vine vorba de alegere sau uh, de alegerea șefului de guvern, ci problema e că acest șef de guvern în exercițiul funcțiunii a ajuns într-o situație de conflict de interes în derularea unui proiect. Și atunci se înregistrează niște fapte, niște circunstanțe unde trebuie să punem întrebări. Acum are cuvântul doamna comisar Crețu, vă rog. Ah, mulțumesc foarte mult. Uh, îmi pare rău că uh, aceste chestiuni se politizează, pentru că noi vorbim aici de Uh, cazuri uh, concrete și pe de altă parte cred că nu trebuie să ne limităm numai la, numai la acestea deci uh, în cazul cehiei eu am datoria ca și comisar european pentru politică regională să spun că um, implementarea progresează foarte bine cu o selecție de cincizeci și trei a proiectelor pentru dezvoltare regională și proiectelor de Uh, coeziune. Sigur că ele nu sunt uh, reflectate pe deplin în rata uh, cererilor de plată, care este doar de 12%, dar nici nu sunt de acord ca întreaga situație din Cehia sau din Ungaria să se limiteze la aceste cazuri care sunt în desfășurare. Într-adevăr, dumneavoastră știți că eu călătoresc, nu, voi începe așa, îi voi răspunde domnului deutsch că respect pe deplin toți prim miniștrii și toți președinții aleși de statele respective uh, așa cum uh, uh, am fost într adevăr pe șase septembrie în republica cehă este o țară importantă pe care ne bazăm am avut o întrevedere cu primul ministru nu cu un președinte de companie și am discutat nu am stat nicio secundă singură cu prim ministrul Uh, am fost împreună cu colegii mei de la dg regio pentru a discuta despre necesitatea accelerării implementării programelor și necesitatea vitală pentru noi de a se ajunge la un acord în cadrul consiliului din, uh, uh, de anul viitor pe timpul președinției române la sibiu la un acord privind cadrul financiar multianual și nerealizarea unui acord ar însemna întârzieri și mai mari decât în actuala perioadă de programare în implementarea proiectelor. acestea au fost subiectele de discuție după care știți foarte bine că am uh, răspuns foarte direct și deschis uh, întrebărilor din parlamentul uh, ceh acolo am discutat cu reprezentanții partidului piraților i am informat despre această întâlnire și Uh, și uh, am spus încă o dată uh, noi acum evaluăm acest caz avem timp până în ianuarie de a oferi răspunsuri la întrebările pe care le am primit deci din păcate nu am mai multe informații de a vă oferi. mâine așa cum spunea doamna președintă veți avea o întâlnire aici pe acest caz concret care repet nu vizează fondurile de care sunt eu responsabilă. Uh, deci, uh, uh, în același lucru este de, vreau totuși să spun că eu consider cum am menționat înainte că e o situație complexă și and uh, uh, nu putem da noi verdicte înainte de a ne da instituțiile oficiale și de a încheia analizele noastre pentru că de abia atunci începem să politizăm. în ceea ce privește ungaria avem uh, această investigație pe care așa cum spuneam mai înainte autoritățile ungare o contestă din punctul nostru de vedere Uh, programul în cauză programul Elias, uh, elios nu este închis uh, și nu îl vom închide până când nu ne vom lămuri dacă care sunt concluziile finale ale olaf și dacă sunt necesare sau corecții financiare sau nu. pe de altă parte de asemenea vreau să spun că Uh, pentru perioada de programare două mii paisprezece două mii douăzeci uh, noi lucrăm în continuare cu, autoritățile ungare pentru a uh, detecta care sunt riscurile care sunt, și v am spus mai ales în ceea ce privește achizițiile publice și modul de selectare a programelor. avem împreună așa cum am spus am am programat audituri preventive uh, în mai multe state printre care uh, uh, și ungaria și voi reveni vom reveni cu răspunsuri la adresa întrebărilor dumneavoastră. vreau să vă spun încă o dată că nu este cred foarte corect să ne limităm la aceste două țări pentru că și în general să vorbim numai de fraude ca și cum acestea ar fi Uh, cum să spun, uh, uh, foarte, foarte mari. Eu cred că am făcut o muncă importantă în acești ultimi ani pentru a demonstra că am investit miliarde de euro în economia Uniunii Europene în fiecare an. Sigur că avem un lim număr limitat de beneficiari care văd aici o oportunitate pentru fraudarea fondurilor europene, dar suma irregularităților uh, raportate ca fraude de către statele membre reprezintă zero patruzeci și doi din plățile realizate în politica de coeziune pentru perioada două mii șapte două mii treisprezece uh, repet încă o dată comisia europeană are toleranță zero față de fraudă și uh, corupție. acționăm imediat de fiecare dată când avem o uh, suspiciune detectată sau raportată și avem instrumente și măsuri importante care au fost dezvoltate pentru perioada două mii paisprezece două mii douăzeci pentru a ajuta statele membre să lupte în continuare împotriva fraudei și corupției statele membre sunt acum obligate prin legislație să adopte măsuri efective și proporționale în ceea ce privește antifrauda ca parte a sistemului propriu de management și control a ă, fondurilor europene a măsurilor adoptate după ce realizează evaluările lor ă, de risc. știți foarte bine că din păcate acest lucru nu era obligatoriu până acum decizia uh, celor mai multe state membre de a participa pe baze voluntare la realizarea și funcționarea oficiului european al uh, procurorului public consolidează cred uh, răspunsul european față de infractori și um, facilitează urmărirea penală un factor puternic de intimidare față de comportamentele frauduloase. știți foarte bine că una din știrile de astăzi este că s a lansat concursul pentru uh, uh, ocuparea acestui post uh, al procurorului public general. Deci aș vrea totuși să precizez că iregularitățile și erorile nu înseamnă întotdeauna fraudă. Iregularitățile pot fi cauzate și de proceduri eronate care nu subminează neapărat rezultatul unui proiect. De exemplu, un aspect formal Uh, privind procedura de licitare dacă nu este uh, respectată uneori infrastructura este făcută construită și funcționează foarte bine deci trebuie să judecăm toate aceste lucruri în ansamblu. în ceea ce privește cooperarea cu olaf da dg regio cooperează cu olaf într un mod foarte strâns această cooperare este consfințită prin strategia comună privind antifrauda pentru perioada două mii cincisprezece două mii douăzeci care acoperă toate cele șapte fonduri inclusiv politica de coeziune avem întâlniri periodice între serviciile comisiei avem o bună comunicare avem, solicităm clarificări asupra unor subiecte specifice iar în momentul în care olaf după investigațiile pe care le realizează au raportat asupra unui caz noi monitorizăm îndeaproape și urmărim aceste recomandări deci uh, acestea fiind spuse cred că lucrurile trebuie privite în ansamblu și realizările dar sigur nu putem spune că suntem satisfăcuți uh, pentru că încă mai avem acest zero patruzeci și doi uh, cazuri în care, care translatate în bani europeni înseamnă sume importante din bugetul național. Uh, dacă știu că aveam o datorie față de doamna dlabajová privind simplificarea pe care am uitat o uh, rămân la dispoziția dumneavoastră doamnă președintă dacă mai doriți să adaug ceva pe această temă sau nu. Ich fürchte, wir sind jetzt fast am Ende unserer zeitlichen Möglichkeiten. Mă tem că am ajuns la sfârșitul uh, intervalului de timp alocat acestei uh, dezbateri. Care este noua metodologie pe care a adoptat-o Curtea Europeană de Conturi? Am vrea să ascultăm câte ceva rezultate concrete. Mulțumesc uh, foarte mult! După cum a spus și doamna comisar, e încurajator faptul că rata de eroare a scăzut uh, 1% din rata de eroare era aferentă unui singur instrument financiar. După cum am spus, uh, pentru 2017 am avut câteva uh, provocări semnificative. Am analizat uh, un număr limitat de cheltuieli și un număr limitat de autorități au fost examinate în exercițiul funcțiunii și în colaborarea lor cu alte autorități. Cred, prin urmare, că vom avea o imagine de ansamblu mult mai clară în 2018, pentru că vom avea un nivel mult mai mare de cheltuieli și și um, o imagine mult mai clară a activității autorităților din mai multe state membre. Știu că depășim uh, timpul alocat, dar vreau să adaug ceva legat de absorție, uh, un subiect care a fost uh, adus în discuție foarte devreme și care este foarte important. 16% um, parcă era rata despre care se vorbea. Um, pentru o mai bună rată de absorție, trebuie să se implementeze mai bine obiectivele, dar întotdeauna există riscul pe care noi îl subliniem tot timpul, că dacă lăsăm cheltuiala la sfârșitul programului, există riscul cheltuirii banilor de amorul artei. Când președintele Curții de Conturi a prezentat raportul a vorbit despre acea cifră de 257 de miliarde. Această sumă reprezintă aproape de două ori bugetul anual al Uniunii Europene. Atunci um, el s-a angajat că va explica de ce există acest um, ral atât de mare. Și uh, până la sfârșitul lunii martie vom avea uh, mai multe explicații. Vă mulțumesc. Bitte kurz zum Abschluss, bitte. Vă mulțumesc, acum dau cuvântul raportoarei și o rog să fie foarte succintă. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc încă o dată foarte mult, domnului comisar, pentru răspunsul uh, extins, nu doar în scris, și pentru cooperarea excelentă. Vreau să-i mulțumesc doamnei comisar Crețu, după cum am spus, și serviciilor dumneei, pentru că ne-au răspuns întotdeauna la întrebări și pentru că au cooperat foarte bine cu noi în toate problemele. Doream să subliniez că în acest exercițiu și având în vedere mai ales faptul că se apropie alegerile în 2019 și pentru că dorim uh, să putem negocia uh, pe baza CFM în cele mai bune condiții, dacă am reușit să depășim uh, micro gestiunea chestiunilor legate de fraudă, Um, de care se fac vinovații politicieni um, foarte uh, clar precisați. E adevărat, vorbim despre Dieselgate și iată, cu Dieselgate nu am ajuns la adevăratul vinovat. Nu se știe de unde s-a plecat, din țara mea, din Franța sau din Regatul Unit, de unde au plecat problemele. Eu cred că acest exercițiu trebuie uh, să uh, comporte și element, recunoașterea elementelor care au fost pozitive. Nu știu dacă un prim-ministru sau un șef de întreprindere, un director sau un ministru de economie a fost cel care a uh, dus la descoperirea faptelor. Doamna Merkel a recunoscut în sfârșit că ceva s-a greșit E bine că s-a întâmplat acest lucru chiar după 10 ani. Cred că nu e vorba doar de găsirea vinovaților, așa cum cer unii. Eu cred că mai degrabă, dacă vrem să fim constructivi, ă, trebuie nu doar să semnalăm problemele, ci și să găsim soluții și cred că trebuie să ne concentrăm pe procedură, pe punerea bazelor, regulamentelor și normelor Um, cât mai simple, să ne folosim capacitatea de simplificare la maxim și să facem tot posibilul pentru a crește nivelul de încredere al populației. Dar știm că atunci când e vorba de fraudă, e greu să ai încredere. Uh, nu-i bine însă să măturăm mizeria sub um, covor, trebuie să um, descoperim care sunt părțile uh, murdare. Cred că Uniunea Europeană trebuie să concentreze însă pe găsirea soluțiilor, să vedem ce putem rezolva noi. Trebuie să le redăm uh, speranța oamenilor cu uh, dacă le promitem oamenilor cu uh, un buget minim, vom rezolva și economia, și uh, șomajul, și schimbările climatice, vom avea și o armată și așa mai departe și vom reduce și fraudele care uh, de fapt, trebuie spus că cele mai mari fraude nu sunt cu fonduri europene. Știm cu toții unde sunt cele mai mari fraude și, cu to- și sunt foarte mulți care nu vor să recunoască acest lucru pentru că e greu să o facem. Deci, în primul rând, să facem un exercițiu de onestitate cu noi înșine și să le arătăm cetățenilor unde putem acționa pentru a soluționa lucrurile, unde putem ajuta pentru că ce s-a întâmplat până acum uh, nu uh, a făcut decât să-i ajute pe populiști care ne fură discursurile. Eu mulțumesc tuturor pentru comentarii. Vom lucra în continuare împreună. Vom încerca uh, să găsim soluții și cred că serviciile doamnei Crețu ne vor ajuta um, cum au făcut întotdeauna și mulțumesc și curții de conturi și domnului Murphy care astăzi a fost uh, foarte activ în propunerile dumnealui. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Doream să vă scot în evidență faptul că nu avem dacă, fa- dacă face cu, cauze, cu cazuri de fraudă, ci cu probleme sistemice. Și aceste probleme sistemice duc la o amânare a procedurii concurențiale prin procedurile UE. Deci, uh, se folosească, se lasă deschisă posibilitatea de a folosi această procedură în, într-un anumit mod. Nu e vorba doar de fraudă, ci e vorba de ceva mult mai complex. Nu vreau să creăm o situație în care mergem mai degrabă în jos. Nu așa mi-am închipuit situația. Oricum ar fi, Vă mulțumesc, doamnă Crețu și echipei dumneavoastră. Cu siguranță păstrăm legătura. Nu e o amenințare, ci e o veste, o comunicare prietenoasă. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 5, uh, biroul pentru azil. Am refuzat uh, inițial uh, descărcarea de gestiune, acum e vorba de închiderea conturilor. Îi dau cuvântul raportorului. Bart, te rog. Când uh, dat het un heel kort punct kan zijn. Eh, zoals jullie allemaal weten, hebben we... Mulțumesc. Ehm, am să încerc să fiu subțint. După cum știți, în timpul votului, în timpul sesiunii plenare de la Strasbourg, am refuzat să acordăm descărcarea de gestiune EASO, însă acum trebuie să aprobăm o propunere de rezoluție în legătură cu închiderea de conturi. Am depus această propunere de rezoluție. E vorba de o formalitate administrativă, nu sunt foarte multe de discutat, trebuie să urmăm uh, procedura. Sau 28 uh, noiembrie, ora 2, este termenul limită pentru amendamente. Nu e neapărat uh, nevoie să ne intați. Vă mulțumesc, doamnă comisar, foarte mult. Toate cele bune. Pe 13 decembrie vom vota aici la comisie, după care în ianuarie în plen. Am încheiat și cu acest punct de pe ordinea de zi. Trecem la punctul 6. E vorba de raportul din proprie inițiativă privind uh, controlul activităților financiare ale BEI. Raportor este domnul Pirinski, care dat cuvântul pentru a-și prezenta raportul. Vă rog. Ce? Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să îmi prezint raportul în mod sistematic. Not going through it um, chapter by chapter, but rather... Nu vreau să vă prezint fiecare capitol în parte, ci mai degrabă să subliniez în mod analitic uh, acele aspecte pe care consider eu că merită să vi le prezint. E un lucru foarte important, uh, activitatea BEI și controlul activităților financiare ale acestei instituții. Trebuie să subliniem trei așteptări uh, de bază referitoare la activitățile BEI și controlul acestora. În primul rând, trebuie să avem o idee foarte clară în ceea ce privește misiunea pe care trebuie să o îndeplinească această bancă conform ratatelor și conform statutului său. Mai precis, să uh, acționeze uh, în sensul integrării, dezvoltării echilibrate și uh, uh, asigurării coeziunii um, uh, colectând fonduri și împrumutându-le pentru a promova obiectivele politice europene. În al doilea rând, doamna președinte, cred că trebuie să recunoaștem că în ultimii câțiva ani s-a produs o schimbare majoră în activitatea BEI. În esență, dat fiind uh, gestiunea Fondului European pentru Investiții Strategice. au trebuit uh, întreprinse operațiuni mai mici și au fost mai multe activități de consiliere care au fost desfășurate de bancă. Trebuie să recunoaștem această schimbare. În al treilea rând, ca întotdeauna, există așteptarea ca banca să aducă o valoare adăugată cât se poate de transparent și cu uh, toată responsabilitatea. Aceasta este o cerință pentru BEI. Pe baza acestor trei criterii, aș vrea să vă invit să recunoaștem în acest raport 8 uh, realizări și 8 probleme. Începând cu realizările, trebuie să recunoaștem că banca și-a atins obiectivul orizontal de a asigura coeziunea economică și socială în procent de 30%, procentul stabilit, ajungând la valoarea de 29,6% din investițiile um, dedicate. Este un lucru la care am făcut apel, um, pe care l-am cerut de mult timp. Există și uh, rolul băncii de a emite obligațiuni de mediu. Acestea au impact local și regional, fiind asociate energiilor regenerabile și cred că acest lucru merită recunoașterea cuvenită. În al treilea rând există eforturile băncii de a aborda provocările globale legate de migrație și de dezvoltare durabilă, lansând obligațiuni uh, menite să financeze obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Um, obiectivele de dezvoltare durabilă, mă scuzați. De asemenea, um, bilanțul băncii pe 2017 arată o imagine clară și corectă a situației băncii uh, în 1 noiembrie 2017. De asemenea, arată rezultatele operațiunilor uh, cu flux de numerar. În al treilea rând, Uh, în BEI se promovează uh, cultura performanței, uh, lucru care reprezintă o provocare permanentă, poate cea mai importantă. Schimbările în activitatea băncii au atras după ele și schimbări în cultura bazată pe performanță. Trebuie să recunoaștem eforturile băncii în această privință. Punctul 6. Trebuie să subliniem de asemenea că nu există niciun fel de clauză de garantare în uh, bugetul european pentru uh, neplată în uh, cadrul EFSI. Aici s-au făcut evaluări de risc foarte bune. Mai departe, um, Comisia de Investiții EFSI a făcut um, recomandări, iar Comitetul Director a elaborat procese verbale care au avut rezultate pozitive pe care le așteptam și cred că trebuie să recunoaștem eforturile băncii. În ultimul rând, în 2017, uh, banca a început să publice procesele verbale ale com comitetelor directoare, declarațiile membrilor bordului uh, privind conflictele de interese, și uh, alte chestiuni, precum evaluările de mediu și de impact. Acestea, doamnă președinte, sunt evoluții care cred că trebuie să fie recunoscute. Uh, ele dau dovadă de uh, bunăvoință din partea băncii și de măsuri luate pentru a-și dezvolta activitățile, pentru a se adapta condițiilor în continuă schimbare. Există în continuare însă preocupări eu am identificat 8 prin raportul meu. Încep cu una pe care am uh, precizat-o în repetate rânduri și care rămâne un dezechilibru considerabil. Există uh, jumătate de state membre au primit 80% de investiții de la bugetul european, însă cealaltă jumătate a primit doar vreo 10% din fondurile la bugetul european. Trei state membre au primit 30, 60 uh, și uh, um, un alt procent din valoarea totală. Există o recomandare uh, bazată pe uh, aspecte geografice um, care prevede un număr maxim de trei state care să primească investițiile generale, um, însă trei state au primit 47% din uh, volumul general pe 2017 și noi am atras atenția asupra acestui fapt uh, destul de ferm de mai multe ori și situația rămâne nesatisfăcătoare. am uh, solicitat uh, activități, uh, un, un raport de activitate um, armonizat și complet care să arate um, investițiile defalcate, sursele, beneficiarii, sectoarele și analizele rezultatelor expost ale investițiilor. Avem mai multe rapoarte, unele ce țin mai mult de PR, altele sunt foarte tehnice și informative, însă nu avem uh, un raport unic, uh, sintetic și uh, complet care să grupeze toate informațiile în mod sintetic și analitic. Din punctul meu de vedere, aceasta rămâne o deficiență majoră în modul în care banca își prezintă activitățile. Există un alt aspect pe care vreau să-l uh, precizez, respectiv adiționalitate. Aceasta a fost principala <coughs> preocupare a mea. În ce măsură operațiunea FC uh, adaugă investiții la proiecte care n-ar fi altfel viabile sau atrăgătoare din punct de vedere comercial. Și aici cred că există suficiente uh, motive pentru a analiza criteriile necesare pentru a stabili dacă există adiționalitate. De asemenea, vreau să menționez procedurile pentru aprobarea creditelor și uh, procesul decizional aferent, există uh, o nevoie de uh, revizuire și reformare completă. Comisia de audit a băncii a semnalat aceste necesități. Conform aceluiași raport, în continuare um, supravegherea activităților de apărare de primă și a doua linie um, este o problemă în care nu sunt foarte clar delimitate sarcinile uh, membrilor um, comitetului director s-a semnalat și necesitatea revizuirii cât mai rapidă a codului de conduită, astfel încât vicepreședinții să nu fie uh, însărcinați cu operațiunile în, derulate în uh, statele lor membre. Și în final, doamnă președinte, atrag atenția asupra faptului că așteptăm din partea băncii răspunsurile concrete la recomandările pe care le-am făcut în trecut și vreau să Mă refer la trei cazuri specifice. Raportarea clară referitoare la impactul investițiilor și rezultatele realizate, prevenirea conflictului de interese și uh, transparența în ceea ce privește intermediarii și recipienții, beneficiarii finale ai fondurilor uh, în vederea evitării uh, Um, evaziunii fiscale, optimizării fiscale și uh, activităților de corupție. Sper că uh, vom uh, putea avea o um, imagine echilibrată a activităților pe 2017 a B. Mulțumesc! Bericht Mulțumim foarte mult pentru acest raport uh, interesant, pentru prezentare și pentru punctele pe care le-ați scos în evidență. Văd că colegul Deutsch din raportorii din numărul deja se ia cuvântul. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Înainte de toate, vreau să-i mulțumesc domnului Pirinski pentru efortul depus, pentru că a procedat temeinic, având în vedere mai ales complexitatea dosarului. Iată de ce și această prezentare orală atât de detaliată. Vreau să intru în amănuntă referitor la două aspecte. În primul rând, raportul anual și, la, și capitolul 6 <coughs> referitor la fondul de investiții acesta prezintă anumite deficiențe identificate de Curtea de Conturi, mai ales în ceea ce privește reglementarea. Aici, în cazul IMM-urilor, ar fi trebuit să se efectueze controle de, de către autoritățile naționale de audit. Pe de altă parte, însă, nu aveau nicio competență în acest sens. Uh, Firește, ar fi trebuit să se verifice și legalitatea tranzacțiilor. Există, prin urmare, un conflict între aceste două aspecte dacă întreprinderile nu aveau statutul de IMM-uri, nu ar fi putut primi fondurile europene. Așa s-a întâmplat în 5 uh, cazuri, iar în alte 4 cazuri beneficiarii au primit fonduri care ar fi corespuns unei alte categorii de activitate. Cu alte cuvinte, în o trăime din cazuri sau înregistrări, s-au înregistrat alocări nejustificate de fonduri. Cred că ar fi bine dacă acest raport în forma sa finală ar putea scoate în evidență că ar trebui să analizăm dacă regulamentul omnibus e într-adevăr cel care poate asigura dispozițiile și prevederile necesare și pe de altă parte dacă acestea pot fi executate ținând cont de beneficiari. Pe de altă parte, când ultima oară când a fost alături de noi domnul Ștub, am scos deja în evidență această problemă și voi veni cu un amendament în acest sens. E vorba de următorul lucru, drept uh, consecințe la Brexit. Pe viitor, vom avea o instituție cu altă alcătuire. E important dintr-un punct de vedere, din alt punct de vedere, Banca Europeană de Investiții trebuie să devină mai activă în Balcani. Este o regiune aflată în apropierea Uniunii Europene, iată de ce acolo prezența BEI trebuie întărită în ce privește statele ACP. Trebuie reduse cauzele migrației, asta este un aspect important al activității băncii, însă în regiunea Balcanilor Occidentali activitatea BEI nu este suficient de pronunțată, mai ales în comparație cu statele ACP voi veni cu un amendament în acest sens și ar fi frumos ca acesta să fie preluat în raport cu alte cuvinte, o activitate crescută a BEI în Balcani. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul doamna Can, reprezentanta Băncii Europene de Investiții. Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc și pentru faptul că ați uh, apreciat realizările BEI, vă pot asigura că am muncit din răsputeri la BEI. Dați-mi voie să abolesc câteva din observațiile făcute și uh, să vă asigur că vă răspundem cu mare plăcere în bilateral la ulterioare întrebări pe care ați putea să le aveți uh, și să venim cu un răspuns mai amănunțit. În ce privește accesul la toate statele membre, acoperirea geografică, cu alte cuvinte. Aș dori să îi reamintesc Parlamentului European că BEI nu activează în baza unor cote de țară. Firește, facem un efort pentru a ne asigura că deservim toate statele membre Sprijinul acordat la proiecte depinde de suma totală, dar firește vrem să venim în sprijinul tuturor uh, acționarilor noștri. În termeni absoluți, uh, operațiunile noastre și operațiunile EFSI s-au concentrat în majoritatea blocului EU15. Dacă privim însă din punct de vedere relativ, dacă ne gândim la PIB pe țară sau PIB pe cap de locuitor, atunci statele membre de dimensiuni mai mici beneficiază de finanțare BEI. Aș aminti aici Grecia, Estonia, Portugalia, Bulgaria și Lituania. Am plăcerea de a vă comunica, de asemenea, că am luat în serios acest aspect, am muncit din răsputeri și în noiembrie 2018 pot să confirme această tendință pozitivă înspre o diversificare în acoperirea geografică. Cei trei principali beneficiari ai EPSI, Franța, Italia, Franța, Italia și Spania, uh, reprezintă 38,8% la ora actuală, sub pragul stabilit așadar. În ce privește Balcanii, aici aș vrea să Vorbesc de inițiativa pentru rezistența economică pe care a lansat-o banca. Suntem cât se poate de conștienți că e nevoie să facem mai mult. Iată de ce am lansat această inițiativă specifică care, printre altele, se concentrează pe Balcanii Occidentali. Și vă oferim cu mare plăcere informații suplimentare referitor la uh, ce facem, care sunt rezultatele proiectelor și cum sunt planificate aceste proiecte. Observația făcută referitor la linia de apărare, aici vreau uh, să vă spun că luăm cât se poate de în serios aceste îngrijorări legate de guvernanță, mai ales în contextul actual al înlocuirii de capital din cauza Brexitului. Discutăm cu acționarii referitor la îmbunătățirile de guvernanță care trebuie făcută și firește linia de apărare intră aici. Am să mă opresc aici cu promisiunea de a reveni cu comentarii ulterioare la uh, celelalte întrebări ridicate. Da, ne-am fi așteptat deja ca la raportul uh, colegului Berinski să vă poziționați, mai ales în ceea ce privește conflictele de interese și întrebarea când putem aștepta un răspuns al BEI la celelalte rezoluții ale Parlamentului. Um, we are partly, in a sense, already replying uh, to these. În parte am răspuns. Mai există chestiuni pendinte care fac obiectul dezbaterii cu bordul nostru după ce vom fi obținut acordul uh, uh, final uh, cu privire la linia de apărare. Cu siguranță vă vom uh, transmite aceste informații. Dar trebuie să respectăm și procesele interne de la BEI. Asta înseamnă că comitetul director al băncii se ocupă și de problema conflictului de interese al vicepreședintelui atunci când e activ într-un stat membru. Deci primim un răspuns sau nu? Când va fi cazul? I can confirm. Vă pot confirma că, într-adevăr, conflictul de interese face obiectul dezbaterii, uh, mai ales în ce privește reforma guvernanței privire la înlocuirile de capital. Convenim cu bordul acum uh, un calendar în legătură cu toate deciziile și asta nu va fi mai târziu de aprilie 2019. Un moment nu tocmai oportun pentru noi. V-am fi recunoscători așadar pentru, observ, pentru comunicarea în scris referitor la poziția băncii la acest punct și referitor la raportul colegului doamna Iala. Curiositate. E... Eu uh, am o curiozitate. Ce ar fi în noul Invest EU? Uh, care ar fi uh, opinia băncii în legătură cu uh, îmbunătățirea situației acesteia față de uh, uh, Banca Centrală Europeană. Se îmbunătățește situația aceasta față de BCE? Sunt mai multe bănci, nu doar BEI, vor fi mai multe bănci care vor juca un rol similar? Ne poate explica puțin cum vede dumnealui lucrurile? Concurenț Freud? Văd că banca se bucură de concurență veți fi primii care se bucură de concurență. Doriți să vă uh, pronunțați succint în acest sens? Um, EU is in Invest EU face obiectul dezbaterii, într-adevăr. Există schimbări față de FC. Sper că cu toții suntem de acord că EFSI a dus uh, rezultate pozitive. Am convenit împreună cu statele membre să continuăm să dezbatem cu Comisia, ținând cont și de competența și de expertiza noastră, pentru a ne asigura că această facilitate InvestEU poate să fie continuată Uh, la fel ca și EFSI, și pregătim un compromis împreună cu Comisia pentru a aborda uh, câteva dintre preocupările pe care le avem în legătură cu propunerea Invest EU. Documentul uh, directoratului general ECFIN. Do you wish to take the floor? Doriți să luați cuvântul? I think it's uh, I just would like to confirm. Doream să confirm ca și antivorbitoarea, Comisia cooperează strâns cu uh, BEI pentru a găsi o soluție de compromis. Mulțumesc! Dacă îmi permiteți, răspunsul dumneavoastră nu a contribuit cu nimic. Da, oricum nu mai avem timp la dispoziție, așa că um, dau cuvântul raportorului dacă mai vrea să spună ceva în încheiere. Domnule Pirinski, doriți să luați cuvântul? Uh, yes, uh, actually I would. Da, aș dori să iau cuvântul. Aș dori să mulțumesc colegului Tamaș Deutsch pentru observațiile făcute, atât în ceea ce privește respectarea cerințelor, pentru ca și MMM-urile să aibă acces la finanțare, ca ceilalți actori economici. Împărtășesc punctul său de vedere cu privire la Balcanii de vest uh, pentru motive pe care și ele am menționat. Împărtășesc și punctul dumneavoastră de vedere, doamnă președinte. Mi-aș fi dorit ca reprezentanții băncii să se refere puțin la raport, raportul meu. Răspunsurile doamnei de la BEI, așa cum ați spus și dumneavoastră, cum ați numit-o, răspunsurile mi se par ciudate chestiunea ciuda, principală uh, pe care o punem uh, vizează acoperirea geografică. Și tot timpul ni se dau explicații legate de cerere, de uh, uh investiția pe cap de locuitor. De fapt, banca nu își dă seama că, de fapt, e solicitată pentru a crea coeziune. Există clar uh, zone subfinanțate din Europeană care au nevoie de investiții majore pentru a uh, Uh, depăși această prăpastie și uh, aceste uh, aceste discrepanțe de egalități care pun în pericol chiar existența Uniunii Europene. Mi s-a dat un răspuns conservator și puțin blazat. Asta cer statele membre și încercăm să mm, satisfacem pe toată lumea. Pentru mine acest răspuns e inacceptabil și este o chestiune foarte importantă. Apoi v-ați mai referit la ceva foarte important și subliniez acest lucru, conflictul de interese și nu pot accepta explicația conform căreia, având în vedere uh, înlocuirea de capital, se discută și despre conflictul de interese. E o chestiune vitală pentru că, încă o dată, are de-a face cu felul în care uh, se distribuie fondurile uh, la nivel geografic și uh, în loc să tot uh, amâne subiectul, banca ar trebui să ia măsuri foarte <coughs> clare și foarte puternice. Nu aș vrea să mă repet, dar în orice caz adresez uh, această rugăminte politicoasă băncii pentru a ne transmite în scris răspunsuri la toate întrebările din raportul meu. Am mai făcut asta și înainte. Nu vreau să lăsăm uh, impresia că se pierde interesul la Parlamentul European pentru că ne uh, apropiem de finele mandatului. Va mai exista un Parlament uh, și va mai exista acest control democratic care poate va fi foarte și mai puternic. Deci uh, ar trebui să primim reacții în consecință. Da, um, am apreciat un uh, răspuns scris. Mai avem încă trei puncte pe ordinea de zi, așa că trebuie să procedăm destul de repede. Um, eu, sincer, nu am niciun plan pentru această seară. Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. E vorba de raportul special 18.2.18 referitor la planul de stabilitate și creștere. Domnul Stamatis este reprezentantul Curții de Conturi. Vă rog, aveți cuvântul. Our report deals preventive arm of the Stability and Growth Pact and more specific Întrebarea este, este atins obiectivul principal al competentei uh, componentei preventive a Pactului de Stabilitate și de Creștere. Regulamentul conferă Comisiei uh, foarte multă autoritate și uh, discreție în implementarea și în luarea deciziilor individuale. Când o instituție primește o astfel de autoritate, întrebarea e dacă folosește această autoritate astfel încât obiectivul principal al regulamentului să fie atins. Trebuie să vă spun că răspunsul nostru la această întrebare este negativ și o să vă explic și, explic și de ce. Aș dori să încep cu ideea de bază a uh, brațului preventiv, al componentei preventive. Ideea era ca statele membre să atingă obiective bugetare pe termen mediu într-o, într-un răstimp rezonabil. Acest răstimp nu a fost uh, precizat, dar s-a spus că convergența ar trebui să fie 0,5% anual. Și s-a spus că această convergență trebuie să fie mai rapidă pentru țările uh, extrem de îndatorate. Și, într-adevăr, dacă facem o comparație între aspectele variate ale supravegherei fiscale, procedura de Uh, îndatorare excesivă, avem uh, această componentă, uh, componentă preventivă, deci această componentă preventivă este abordarea cea mai înțeleaptă. Dacă ne uităm la componenta preventivă, Comisia Europeană și Uniunea Europeană nu ar trebui să se închisească sau să se preocupe de procedura de uh, îndatorare excesivă, pentru că componenta preventivă ar uh, evita toate aceste probleme și de aceea este atât de importantă. Am uh, menționat elementele principale din regulament, convergența de 0,5% anual, un efort uh, sporit pentru statele membre care nu reprezintă pragul de datorie de 60%, se permite ca un efort anual să fie modificat în funcție de uh, condițiile economice, ciclice și apoi se spune că se pot face uh, modificări pentru reforme importante, pentru investiții, nevoie de investiții și apoi pentru evenimente neobișnuite. Se spune că o țară poate să rămână în uh, urmă față de uh, pactul de stabilitate cu 0,25%. Uh, Dar întrebarea este cum interpretăm această dispoziție. Voi reveni mai târziu. Acum, să vedem cum interpretează Comisia toate aceste instrucțiuni din regulament. Acum aș dori să ne uităm puțin la acest grafic. Prima linie verde închis arată cât de repede o țară ar ieși, deci ar depăși uh, deficitul de 3% la un echilibru de 0, deci un, un, o balanță comercială de 0. Aceste 3% uh, se referă la țara care tocmai a părăsit procedura de, de uh, aplicabilă deficitelor excesive. Bine, trebuie să vă spun că acest grafic se referă la perioadele economice obișnuite, nu la vremurile de criză. Ne uităm cum regulile stabilite de comisie funcționează în uh, vremuri economice uh, obișnuite. Deci 0,5% mi se pare un procent rezonabil, dar comisia a arătat că statele membre uh, deviază Uh, constant cu 0,25%, deci nu doar 2 ani uh, la rând. Și astfel am ajuns de la 6 la 12 ani. Apoi mai există tot felul de uh, variații pe care contribuția le Comisia le-a introdus, deci pentru reforme și pentru investiții. Până la 0,75% de, din PIB. Deci nu mai suntem la 12 ani, ci am ajuns deja la 15 ani. Mai pot apărea și evenimente neprevăzute, nu există limită aici, sigur depinde de ce a aprobat Comisia, dar până acum Comisia, dacă nu mă înșel, a adoptat 0,5% uh, pentru o țară pe baza uh, uh, cumulativă, deci ajungem la încă 2 ani, deci la 17 ani în total. În acești 17 ani poți însă avea și perioade de recesiune și o, într-o perioadă de rece- recesiune, uh, uh, balanța comercială întotdeauna se răutățește. Nu mă refer la ultima recesiune. Haideți să ne uităm la recesiunea mai lejeră din anii 2000. Balanța comercială s-a deteriorat cu 1,25 uh, puncte procentuale de PIB. Am ajuns la 22 de ani. Mă întreb dacă în 22 de ani mai uh, am ajuns la uh, liman. Nu încă, pentru că Comisia a mai permis o derogare. Se numește Allowance of Appreciation. Comisia spune că trebuie să se ia în considerare și alți factori. Deci întrebarea este când ajungi la echilibru într-un astfel de cadru. Este clar că perioada aceasta atât de lungă e uh, <laughs> să se atingă obiectivul bugetar pe termen mediu. Dar vorbeam de vremuri obișnuite, deci nu de vremuri de criză. Am spus că regulamentul necesită eforturi suplimentare pentru țările cu o datorie foarte mare, o țară cu o datorie foarte mare ar trebui să facă și mai mult și Comisia a pregătit acest tipar. Sigur, totul depinde de locul unde te afli în ciclul economic, dar dacă ai o datorie mare, trebuie să faci și mai mult și în această, în această categorie Comisia cere 0,25% mai mult. În Uh, vremuri obișnuite cere doar 0,1%. Deci nu se spune de ce într-o uh, conjunctură normală ți se uh, cere un efort de 0,1%, în vremuri de criză 0,25%. Deci, acest prag de 0,1% pentru vremuri obișnuite, pentru țările foarte îndatorate, nu e suficient. avem și fondurile alocate pentru uh, reformă. Știți că o reformă se face cu anumite costuri. Și clar că Comisia preferă ca reformele să fie <coughs> înfăptuite, dar până la urmă deteriorarea trebuie să se limiteze la uh, costul actual al reformei. Totuși, Comisia a interpretat această prevedere cu sprijinul ECOFIN. De fapt, nu este vorba de uh, costul reformei care contează, ci faptul că această dispoziție ar trebui să fie folosit ca un mecanism de încurajare la reformă deci, în anul actual în care se face reforma, e clar că este un cost suplimentar și se reduce uh, cererea de ajustare, dar permiți ca cheltuielile să crească și în anii următori. După părerea noastră, se contravine uh, spiritului regulamentului. La fel și în ce privește investițiile permise. Nu, uh, deci într-un an, investițiile guvernamentale nu trebuie să fie făcute în funcție de PIB. Nu, ele trebuie să fie sporite doar în termeni nominali. Deci uh, PIB-ul poate scădea în aceeași perioadă și uh, în anul următor, dar în anii următori, în anul respectiv, dar în anii următori, ce ai făcut în acest an continuă uh, ca cheltuieli pentru orice. Poți să pui capăt uh, investițiilor și să beneficiezi de această uh, uh, sumă pentru investiții. Și la fel și în ceea ce privește circumstanțele excepționale. Pentru că uh, limita nu este crescută doar pentru anul respectiv în care are loc uh, circumstanța excepțională, ci se prelungește la nesfârșit și pe anii următori. Asta este situația, nu mă mai pronunț Comisia folosește componenta preventivă nu pentru a de declanșa procedura excesivă pentru că țara respectivă nu reduce datoria. Dar uh, se știe că balanța comercială se deteriorează în țările foarte îndatorate, dar Comisia consideră că atâta timp cât se respectă Uh, aceste prevederi, e suficient să nu, ca să nu se înceapă uh, declanșarea deci, uh, procedurii de datorie excesivă, îndatorare excesivă, doar pe baza criteriului datoriei. Să vedem cum arată lucrurile în realitate. Vedeți că echilibrele structurale după 2014 nu s-au mai bunătățit. La presiunea pieței, toate țările au depus eforturi, după care s-au oprit. Aici avem media. Și câteodată, în anumite situații, media nici nu contează, pentru că în ce privește media, Uniunea Europeană se descurcă foarte bine. Dar uh, rezistența lanțului depinde de veriga cea mai slabă din lanțul respectiv și nu de media lanțului. Și de aceea este foarte important să ne uităm la situația țărilor foarte îndatorate, deci cu datorie foarte mare. Și aici vedem ce li s-a cerut să facă acestor țări după 2014, când a început relansarea economică, care a fost destul de puternică. Aici aveți cu albastru ce s-a cerut uh, în conformitate cu uh, modelul Comisiei și cu uh, roșu rezultatele pe care le-au obținut țările. Și vedeți că doar Irlanda a făcut mai mult decât i s-a cerut. Toate celelalte țări cu datorii mari au făcut și mai puțin. Și ce e surprinzător sau poate nu surprinzător, dar este o Uh, anomalie este că uh, echilibrul structural 2014-2017 în Italia și Spania s-a înrăutățit. Deci nu numai că s-a, nu s-a îmbunătățit, ci s-a înrăutățit. E vorba de țări cu datorie foarte mare și aici ar trebui să discutăm. Pentru că pentru alte țări nu contează ce fac ele, însă ce contează este ce se întâmplă în țările cu o datorie foarte mare. Asta s-a întâmplat cu rata datoriei în aceste țări uh, cu datorie foarte mare. Vedeți că nu au fost uh, schimbări, cu o singură excepție, Irlanda. În toate celelalte țări, uh, proporția din datorie la PIB a rămas constantă. Dar pentru țările cu datoria foarte mare, 90% față de PIB, este foarte important să facem o comparație cu țările la care datoria se află între 60 și 90% din PIB vedeți că toate țările s-au uh, comportat în mod uh, rațional, deci după ce trecerea crizei au avut politice fiscale care au dus la o uh, scădere a ratei datoriei. Ar fi putut fi mai bine, dar în orice caz e o realitate. Dar în țările cu datorie foarte mare nu s-a întâmplat acest lucru și asta este problema reală. Și ajung la recomandările noastre acum. ce am spus? Am spus în primul rând că Comisia ar trebui să ia poziție în ceea ce privește toate aceste devieri. Nu se poate ca o țară să devieze cu 0,25% uh, față de uh, cerințele respective. Bordul fiscal de la Comisie spune chiar el că trebuie să se revizuiască această politică. Comisia ar trebui să uh, analizeze regulile și uh, de deviere și modelul respectiv. Dacă această deviere nu poate să fie permanentă, atunci uh, modelul ar putea să fie suficient. Dar dacă devierea respectivă poate continua la nesfârșit, atunci modelul trebuie să fie schimbat. Cam asta e recomandarea noastră. Am mai spus și că pentru țările cu datorie foarte mare, în vremuri obișnuite, ar trebui să existe cerințe de ajustare mult mai stricte decât 0,25% de puncte procentuale din PIB. Am spus că această componentă preventivă, procedura de uh, datorie excesivă, ar trebui să fie reformată astfel încât să necesite de, ce aceste ajustări să nu fie mai mici decât în cadrul componentei preventive, pentru că în partea corectivă nu trebuie să îmbunătățești nimic în uh, echilibrul structural. În cazul Spaniei am văzut că uh, echilibrul structural se poate chiar înrăutăți în momentul în care ești într-o fază uh, de corectură. Deci cum poți să ai o componentă, o componentă corectivă care este mai uh, uh, blândă decât componenta preventivă? Deci avem o problemă de logică. Deci ar trebui ca uh, componenta, uh, uh, componenta preventivă să fie mai puternică decât uh, cea de corectare. Comisia însă spune că cadrul actual nu trebuie să fie uh, modificat, asta a spus Comisia, acceptă uh, câteva mici recomandări pe care le vom pune la dispoziție cu plăcere, dar uh, concluzia noastră este că Comisia ar trebui să schimbe atitudinea în această combinație a modelului și posibilitatea unor uh, devieri permanente. Nu se poate să ai un benchmark de jumătate de punct procentual și să permiți la nesfârșit unei țări să aibă o astfel de deviere. Nu se poate să permiți așa ceva. Iar în ceea ce privește clauza de, reformare, de reformă, ea ar trebui să fie legată direct uh, de costul reformei respective și, de asemenea, costurile investițiilor ar trebui să ducă la o creștere a investițiilor uh, în funcție de PIB. Pentru că dacă nu, uh, e greu să vezi impactul investițiilor. Iar clauza pentru evenimente excepționale – dacă intervin cheltuieli speciale, atunci ele trebuie să se facă doar în anul respectiv și să nu se prelungească pe viitor, în anii următori. Iată care sunt recomandările noastre. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă stau la dispoziție pentru eventuale întrebări. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Vedem că în calitate de fost bancher sunteți în elementul dumneavoastră aici. Acum are cuvântul uh, raportorul, domnul Bilinski, vă rog. Quite right. Uh, the usual presentation by the... Aveți dreptate. De obicei, uh, Curtea de Conturi uh, nu vine cu prezentări în care se implică atât de mult. Cred că este de înțeles, pentru că în acest caz acest raport al Curții de Conturi este destul de neobișnuit. El se referă la o chestiune de importanță crucială. Cum funcționează um, latura preventivă a Pactului de Stabilitate și Creștere și mai ales funcționează el oare prea um, vag, prea corect sau prea conservator? pentru că trebuie să luăm în calcul și acest aspect. Eu am uh, o prezentare mai lungă și una mai scurtă. Voi încerca să vorbesc cât mai puțin, pentru că colegul de Young mai trebuie să acopere două puncte. Dar pentru a rezuma ce am înțeles eu din acest raport al uh, Curții de Conturi, sunt următoarele. Logica de bază a mecanismului preventiv este că atingând obiectivul de ter pe termen mediu de echilibru structural, asigură cea mai bună cale prin care economiile pot crește durabil, pot um, crea un nivel mai mare de locuri de muncă și uh, pot rămâne competitive. Cred că acest lucru este principalul uh, lucru care sunt în spatele argumentelor din raport și răspunsurilor comisiei. Oarecum neobișnuit în acest caz este faptul că Curtea de Conturi și Comisia nu sunt absolut deloc de acord în uh, privința funcționării sau nefuncționării brațului preventiv, mm, mecanismului preventiv. Curtea a fost foarte clară. ca rezultat al îndepărtării de statutul uh, Pactului de Stabilitate și uh, uh, creștere, Comisia nu a atins obiectivul principal, adică convergența către obiectivele pe termen mediu într-un, într-o perioadă rezonabilă. Iar Comisia este la fel de clară, răspunde pe baza mai multor argumente în contra că respinge concluzia Curții de Conturi, cum că Comisia nu s-ar fi asigurat că se îndeplinește principalul obiectiv al uh, Comisiei. Cum decidem cine are dreptate? Eu am încercat să rezum cât se poate de simplu argumentele curții de conturi și cred că ele uh, se reduc la uh, cinci concluzii cheie. În primul rând, regulamentul a avut o bază uh, adecvată pentru converg- convergerea uh, către uh, obiectivele pe termen mediu, însă a permis o, larjă, o marjă largă de deviere. Comisia și-a exercitat uh, marja de discreție foarte mult, însă nu s-a concentrat pe obiectivul de convergență pe termen mediu. Mai sunt vreo 5-6 argumente în acest sens care au fost prezentate de domnul uh, Mateș în uh, slide-urile pe care le-a prezentat. Uh, s-a referit la acele ajustări ale cerințelor conform matricei, lucru care nu funcționează foarte bine, deoarece Comisia nu analizează dacă parametrii sunt suficient de bine orientați către atingerea obiectivului la mijlocul perioadei, Uh, se, acest lucru generează întârzieri mari în atingerea obiectivelor. Uh, marja de deviere prea amplă previne atingerea obiectivului la mijlocul perioadei. Comisia a introdus și o marjă de discreție sau de apreciere, lucru care relaxează și mai mult disciplina. Uh, Uh, o altă observație din partea Curții de Conturi este că nu um, este garantată o procedură adecvată de deviere din cauză că revenirea economică a fost foarte slabă, redresarea economică a fost foarte slabă. Acestea sunt argumentele pentru al doilea motiv um, a doua explicație pentru aplicarea prea flexibilă, prea laxă a regulilor. Comisia nu a pus foarte multă presiune uh, pentru a se îndeplini obiectivele pe termen mediu, ceea ce a dus la o deteriorare a situației. Sunt mai multe aspecte care pot fi îmbunătățite și, în sfârșit, uh, uh, se recomandă Comisiei să consolideze redresarea um, lucru care ar îmbunătăți simetria pentru că s-ar lua măsuri uh, Domnul Mateș a repetat recomandările Curții de Conturi. Eu nu mă voi referi la răspunsul Comisiei pentru că îl avem aici pe domnul director Penci de la politici fiscale și uh, mixul de politici și sunt sigur că dumnealui dorește să prezinte comisia, poziția comisiei în legătură cu aceste constatări ale Curții de Conturi. În final, recomandările curții de conturi sunt în număr de șase, eu nu doresc să le repet. În schimb, vreau să observ că cele mai importante sunt respinse de către comisie. E clar că ei spun că nu e, clar, nu e nimic în regulă cu matricea, că nu este cu modelul, că nu este nicio problemă cu flexibilitatea în implementarea regulamentului, acceptă doar că s-ar putea aplica în mod mai uh, eficient uh, informațiile și că s-ar putea ajusta uh, mai bine acțiunile.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 al señor Mate su presentación y desde luego comparto con el señor Pirinski. Yo solamente quería, seguramente por ignorancia. Dar să îl întreb domnul Pirinski câteva lucruri. E clar că avem un model, o matrice, lucru care pare a fi uh, miraculos și uh, care se minte să rezolve multe dintre uh, Uh, problemele pe care le avem. Dar uh, acest lucru uh, poate fi relevant atât pentru deficit cât și pentru excedent, pentru că sunt mai multe țări în care excedentul este letal pentru alte state europene. În acest model se prevede și originea datoriei în Spania, o țară la care v-ați referit, pe o țară pe care o cunosc bine, dar inițial datoria era privată, a fost exacerbată de bănci prin produse uh, foarte toxice, așa cum arată acum foarte multe tribunale, se face uh, salvarea acestor bănci, uh, de datoria devine publică și comisia trebuie să aplice un model, o matrice pentru a încerca să atenueze problemele care au fost create de bănci și de datoria privată, care a tot crescut. Se ține cont de acest lucru? O să vă întreb în primul rând. Și, în al doilea rând, la ce ani, ce ani a analizat Curtea de Conturi pentru a uh, interpreta în acest fel matricea? Pentru că ni s-a spus că matricea se poate aplica dacă nu uh, există o criză, însă în 2008 trebuie să recunoaștem că am avut o criză cu mare. Deci ce ani au studiat domnul Mates și echipa dumnealui pentru a uh, elabora acest raport? Mulțumesc! Are cuvântul uh, directorul general ECFIN, domnul Pink. Yes, Madam Chair, I will try to keep my uh, Mulțumesc uh, foarte mult, uh, doamnă președinte. Voi încerca să îmi limitez intervenția pe cât uh, posibil. Însă vă pot răspunde la întrebări mai detaliate dacă doriți. Doresc să subliniez două chestiuni. În raportul curții și în intervenția domnului Mateș. La începutul intervenției dumnealui, domnul Mateș s-a concentrat pe folosirea discreției de către Comisie pentru uh, atingerea principalului obiectiv al Pactului de uh, Stabilitate și Creștere. În prezentarea dumnealui recunoaște la un moment dat că în majoritatea, dacă nu chiar în toate aspectele menționate în raportul curții, uh, este există de fapt un acord aproape de plin între Comisie și Consiliu, pentru că, după cum știm, în mare măsură implementarea pactului de uh, stabilitate și creștere este o răspundere împărtășită, comună a Consiliului și Comisiei, fiecare având desigur răspunderea sa. Când vorbim despre matrice, despre acel model, când vorbim despre flexibilitate, clauza flexibilitate, de, flexibilitate, acesta nu înseamnă că unilateral Comisia propune sau impune statelor membre ceva. Nu, e vorba de prevederi care sunt susținute, uh, avalizate în detaliu de Consiliul ECOFIN. Deci poziția este una comună. Cred că acest lucru este important și trebuie să ținem cont de el. Cealaltă chestiune care a fost și ea adusă în uh, discuție de către domnul Pirinski <coughs> este faptul că observațiile curții par a se adresa uneori în comisia uh, referindu-se la modul în care implementează comisia pactul, dar, repet, e vorba și de Comisie și de Consiliu, dar în alte ocazii par să se refere la regulament în sine um, pe care domnul uh, Pirinski l-a calificat drept ambigu în anumite instanțe. Înainte de a discuta cum ar trebui să arate modificarea uh, pactului de stabilitate și creștere, cred că sarcina noastră la comisie, la DG ECFIN, este să fim cât se poate de fidel legii. Să vă dau un exemplu. Când această chestiune legată de marja de deviere și că țara trebuie să se adapteze obiectivului uh, pe termen mediu în, într-un timp de 0,5%, dar de fapt uh, uh, adaptarea se face doar în procent de 0,25% pe an, acest lucru se degajează dintr-o anumită prevedere a pactului pe care Consiliul și Parlamentul, la momentul respectiv, uh, au decis să o includă în pact. Cred că Comisia nu este cea care trebuie să eludeze sau să ignore ajustarea matricei dacă am înțeles eu bine ce propune curtea ca posibilă soluție. De asemenea, pactul nu reprezintă nici măcar ultima formulare. Um, e vorba de un text care datează din 2005, când s-a reformat pactul, și nu spune că um, alocările pentru reformă trebuie să se limiteze la costul bugetar al reformei. Acest lucru poate că ar trebui să se regăsească în noua formulare a pactului, în noul text. A fost foarte util că domnul Pirinski și domnul Mateș, în cadrul acestei dezbateri, uh, și-au exprimat două uh, păreri diametral opuse. Unul a spus că comisia este prea flexibilă și domnul Pirinski a spus că comisia poate că nu a fost suficient de flexibilă în ceea ce și acest pact. Dar, de fapt, virtutea e undeva la mijloc, adevărul e undeva la mijloc Domnul Alexander vorbește fără microfon. Credem cu tărie că modul în care aplicăm noi flexibilitatea, în special ca urmare a unei crize excepționale în natura sa, considerăm că situația economică a fost uh, respectată și că s-a acționat în mod uh, responsabil. S-a vorbit despre Comitetul Fiscal European. Domnul Mateș a subliniat câteva cazuri și putem discuta pe ele dacă doriți, dar deocamdată mă opresc aici după ce am tras aceste concluzii preliminare și vă stau la dispoziție dacă doriți clarificări pe un anumit punct uh, clar. Domnul Mateș, uh. Mulțumesc foarte mult. Ce spune Domnul Pinky, da, într-adevăr. Domnul Pink, îmi cer scuze. Da, comisia într-adevăr a analizat uh, matricea și flexibilitatea, deși nu era uh, luată în calcul în regulament. Comisia avea autoritate pentru a se pronunța, s-a pronunțat în acest fel, a început să pună în aplicare matricea și doar ulterior a primit acordul din partea ECOFIN. Acum, asta la atitudinea dumneavoastră. Nu există o formulare în regulament ca pentru introducerea acestei marje de flexibilizare și pentru aprobarea normelor de implementare, Comisia trebuie să revină la Consiliu. Nu există nicio normă. Comisia poartă răspunderea în acest sens, dar Uh, nu a fost neapărat în avantajul rezultatului. În medie, majoritatea statelor s-au uh, comportat mai bine decât ceea ce le cere Comisia. Țările selectate cu un nivel ridicat de îndatorare sunt cele care beneficiază cel mai mult de interpretarea, de felul în care Comisia interpretează regulile. Posibilitatea aceasta de deviere Comitetul Fiscal al Comisiei a afirmat că dacă se înregistrează o deviere, aceasta trebuie remediată în anii succesivi. Și asta se încadrează în posibilitatea de interpretare. În cazul în care nu se întâmplă acest lucru, Comisia are autoritatea să ceară explicații și ajustări la regulament. În ce privește întrebarea doamnei la Sander. Sander, această matrice nu a fost folosită pentru acele țări din componenta corectivă. Nu așa stau lucrurile. Țările de la componenta corectivă în perioada crizei această matrice nu se aplica prin lege acelor țări din componenta preventivă. Problema era că în ultimii ani, când vine vorba nu doar țările, de țările amintite, ci și altele, se aștepta ca anumite țări să iasă din uh, componenta corectivă doar pe baza unor îmbunătățiri ciclice, în ciuda faptului că erau cât se poate de îndepărtate de obiectivul pe termen mediu. Da, țările pe care le-am amintit și o altă țară mai mare a intrat la această categorie. După cum spuneam, cred că acest cadru trebuie revizuit. Domnul Pirinski a scos în evidență faptul că s-ar putea ca acest punct să apară pe ordinea de zi pe viitor, deci sper că acest lucru să se întâmple. Mulțumesc foarte mult! această poveste e clar că ne va mai însoți cu Italia, vom vedea ex- exemple concrete și vom povestea, îmi cer scuze, istoria va decide cine avea dreptate. Sper să uh, nu ne lovim de probleme mai grave după aceea. Colegul Pirinski pentru încheia, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Având în vedere ora înaintată și frigul din sală, nu cred că vreau să mai prelungesc rezumarea acestei ședințe. Cred că dezbaterea a arătat că ne lovim aici de probleme majore, așa că am să termin cu o întrebare. Obiectivele pe termen mediu și matricea se pare că au statutul uh, unei vaci sacre. Sunt de neatins. Totul s-ar putea să se schimbe. Sunt lucruri pe care trebuie să le respectăm și cu care să ne familiarizăm zi de zi. Mie, sincer, mi se pare discutabil. E filozofia clară a austerității, însă austeritatea um, și-a suflat, uh, a dat ultima suflare de mult. Da, aveți uh, o dată clară cu colegii noștri de la Comisia pentru Uniunea Monetară, la Comisia Econ. Nu vi s-a dat o dată pentru prezentarea raportului? Încă nu. Vă sfătuim cu căldură să faceți acest lucru. Vă mulțumim atunci. Am terminat și cu acest punct le vom spune colegilor că trebuie să ia legătura cu dumneavoastră. Trecem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi. E vorba de punerea în aplicare a dispozițiilor uh, juridice legate de declarația comună care asigură controlul parlamentar privind uh, agențiile descentralizate. Raportor este colegul de Young, căruia îi cer scuze pentru că l-am lăsat să aștepte atât de mult. Vă rog, aveți cuvântul pentru prezentarea avizului. Mulțumesc, uh, nicio problemă. Am așteptat ca discuția să se termine pentru că această discuție era deosebit de interesantă. Am să fiu foarte succint. E vorba de un aviz uh, fără caracter uh, legislativ pentru Comisia AFCO. Nu e vorba de nimic nou sub soare. La Comisia de Control Bugetar am discutat în repetate rânduri de acest grup de lucru interinstituțional care tocmai și-a încheiat activitatea și de fiecare dată ne lovim de același lucru. Și anume atunci când vine vorba de a verifica dacă s-a procedat în uh, modul cel mai eficace posibil pentru formarea agențiilor, cum cooperează acestea și ce unde se înregistrează suprapună și ce ar putea fi simplificat. Comisia ar putea să vină cu propuneri, nu face acest lucru, înțeleg, e greu pentru că în fiecare stat membru își are sediu o altă agenție, însă Parlamentul a înaintat această solicitare și la grupul de lucruri interinstituțional nu am găsit soluții la această problemă, un lucru care merită semnalat. În al doilea rând, apare un conflict între, pe de o parte, dorința de a cere agențiilor să perceapă redevențe în func- în, la serviciile furnizate, în timp ce ele spun că nu ă, preferă să continue să fie independentă de cei care le acordă licența de funcționare. În acest fel, uh, agențiile ar uh, beneficia de un flux inegal de venit dacă nu ar depinde de redevențe. În continuare, a avut loc un schimb de scrisori între președintele Parlamentului și Comisie. Dacă o agenție este își mută sediul, atunci are un cuvânt de spus și Parlamentul, de pildă Agenția Europeană a Medicamentelor. E un punct care apare în acest aviz. În rest, e vorba pur și simplu de ce cerem întotdeauna, și anume ca rapoartele să fie mai bine structurate, ca recomandările curții de conturi să fie aplicate. Iată așadar principalele puncte. Nu e un text foarte lung, poate că va mai fi completat și stau la dispoziția raportorilor uh, din umbră pentru cooperare. Cum cuvântul doamna Kadenbach, raportoare din umbră. Înainte de toate, mulțumesc foarte mult uh, raportorului Denis de Jong. Îmi doresc să mulțumesc pentru prezentare. De ani buni m-am uh, tot lovit de diferite agenții în alte comisii, mai ales în ce privește cooperarea lor cu Comisia ENVI, apreciez activitatea agențiilor și cred că cu expertiza dumneavoastră sunt de, cu expertiza acestor agenții, ele sunt de mare însemnătate pentru activitatea comisiei. Eu sunt raportoare din umbră pentru grupul S și D pentru descărcarea de gestiune a agențiilor și cred că este foarte important să fim conștienți de însemnătatea acestor agenții pentru că acel colț al Parlamentului care nu prea uh, interacționează cu plăcere cu instituțiile europene, afirmă că aceste agenții nu fac altceva decât să genereze doar costuri. Situația nu e deloc așa, ba din potrivă. Trebuie, Parlamentul European trebuie, așa cum a făcut și în trecut, să consolideze activitatea agențiilor. Asta înseamnă, firește, și să le doteze cu resursele bugetare aferente și resursele umane, Cred că este un domeniu pe care trebuie să-l scoatem întotdeauna în evidență. Nu se poate ca agențiile să fie încărcate cu sarcini suplimentare, însă să nu beneficieze de resurse financiare și umane suficiente pentru a face față acestor sarcini. În ce privește transferul de sarcini uh, către comisie și acorduri, nu sunt prea de acord cu această formulare pentru că mi se pare mult prea generală. Mm. Mă nemulțumește Uh, și în plus întrebarea dacă toate agențiile sunt necesare. În plus, agențiile trebuie să uh, intre în uh, domeniul de competență al curții de conturi. Iată de ce salut raportarea uh, agențiilor prin raportul anual de finanțare și gestiune și raportul final de închidere a conturilor, cât și raporturile de follow-up. Rețeaua agențiilor europene și cooperarea lor merită amintită atât cât și cooperarea și coordonarea cu agențiile care a fost îmbunătățită. În uh, linii mari, poate la punctul 3 mai e nevoie de câteva lămuriri. Iată de ce din uh, partea noastră veți primi câteva amendamente, dar nu prea multe. Mulțumesc, colegul Țeller de la PPE. Ja, vielen Dank. Äh, Schattenberichterstatter der EVP ist äh, der Kollege. Mulțumesc. Colegul Sarbama este raportor äh, din partea noastră, din păcate nu poate veni și m-a rugat să vă citesc contribuția sa. Domnul Sarvama își cere scuze pentru lipsa pentru absența de astăzi. Îi mulțumește domnului De Jong pentru proiectul de aviz. Domnul Sarvama sprijină uh, poziția raportorului din uh, aviz și dorește să facă trei, pro trei propuneri. În primul rând, agenții, bugetele agențiilor ar trebui să fie pregătite în conformitate cu principiul uh, bugetării pe bază de, rezul, de rezultate, de performanță și apoi e nevoie de o abordare tematică a agențiilor pentru a prioritiza și mai bine misiunile agențiilor. E nevoie de uh, o sporire a cooperării și de scădere a sarcinilor, mai ales pentru agențiile care se ocupă de același domeniu de activitate. Mulțumesc! Am uitat o precizare foarte importantă pentru mine. Parlamentul n-a avut un cuvânt de spus în legătură cu uh, sediul agențiilor, deci uh, mutarea sediului ESMA. Deci e regretabil și sperăm să nu mai asistăm la așa ceva pe viitor. Da, ne-am ocupat uh, de mult de situația agențiilor. De 5 ani uh, ne-am ocupat uh, de situația agențiilor la grupul de lucru și documentele uh, au fost întotdeauna nu, nu au fost întotdeauna puse la dispoziția noastră. Niciodată nu a venit ceva din partea noastră care să fie pus în aplicare și deci ar fi foarte bine ca de, a da, de această dată, domnule secretar general, să ne creați puțin mai multe speranțe. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, Comisia e de acord uh, cu o parte din uh, observațiile dumneavoastră ale uh, raportorului și ai membrilor acestei comisii, dar nu cred că e corect să spunem că nu s-a făcut sau nu s-a obținut nimic. În ceea ce privește câștigurile de eficiență, Comisia s-a ocupat de acest subiect uh, cu mult înainte de recomandările grupului uh, interinstituțional cu privire la agenții și la resursele uh, agențiilor. Au fost luate decizii, mai ales în domeniul eficacității, mai ales în ce privește serviciile informatice, al licitațiilor publice sau al serviciilor de contabilitate sau în alte domenii. Aș dori să vă spun că în continuare luăm lucrurile foarte în serios și uh, sigur că suntem uh, conștienți de faptul că e loc de mai bine în ce privește eficiența. Dar vă reamintesc un lucru. Atunci când Comisia a făcut o propunere pentru fuzionarea a două agenții, Comisia a ieșuat lamentabil și ne gândim de două ori acum înainte să venim uh, cu altă propunere în acest domeniu. Și nu putem face fuziunea așa doar de dragul fuziunilor agențiile care există astăzi au un mandat uh, fiecare distinct și bineînțeles că putem uh, uh, discuta folosirea în comun a unui sediu, s-a discutat despre Paris, unde se va muta uh, Eva de la Londra la Paris. Explorăm toate aceste piste, dar nu putem face fuziuni doar uh, pentru a avea mai puține agenții. Nu, agențiile au fiecare mandatul uh, ei. Ați vorbit despre mutarea de la Londra la Paris sau la Amsterdam. Știți care a fost rezultatul acestui proces? Comisia nu este un actor. Totul se joacă la nivel de Consiliu și de Parlament. Există un acord ă, de ani de zile, deci sediul agențiilor e o decizie luată de către statele membre, Parlamentul pune sub semnul întrebării această practică, cere schimbarea ei în mod unilateral, însă Comisia nu poate, poate face nicio schimbare. Avem uh, o practică încetățenită, dar avem și puncte de vedere diferite între Parlament și Consiliu mai ales și acordul de compromis de a avea EBA și EMA la Paris și la Amsterdam înainte de uh, Brexit a fost uh, ca Comisia să publice până în luna aprilie un raport, să studieze problema, dar Comisia nu putea să anunțe dinainte uh, regimul. E o chestiune care se negociază între cele trei instituții. Mă opresc aici. Mulțumesc. Ja, vielen Dank. Also gut, die Hoffnung stirbt. Mulțumesc, da, speranța mare ultima. Raportorul pentru încheia, vă rog. Eh, <clears throat> ja, dank u wel, voorzitter. En Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori, în primul rând, să spun că în cazul agențiilor există diferențe între diversele agenții, dar uh, trebuie să recunoaștem că fiecare face o muncă excepțională și poate că ar fi fost mai bine să fie mai clar acest lucru în raportul meu. Raportul nu spune că noi suntem uh, mulțumiți de activitatea agențiilor. Poate că am putea să facem o uh, precizare în acest sens și să mai adăugăm și faptul că uh, suntem recunoscători pentru munca pe care o fac. Sunt de acord cu contribuția domnului Sarvana, cu toate propunerile. Cu siguranță putem să completăm raportul, însă, până la urmă, ce contează e că la grupul de lucru interinstituțional, la al doilea, la care am participat și eu, reprezentând uh, comisia noastră. Comisia n-a spus niciodată ce a spus uh, reprezentantul său aici. În contextul agențiilor, avem, de exemplu, Agenția pentru Căile Ferate, care are două senii într-un uh, stat membru. Am discutat despre acest aspect și de mult am vorbit și încă n-am primit uh, lămuriri. De ce nu putem avea doar un sediu pentru Agenția Feroviară Europeană? Câteodată avem un mandat și două agenții care ar putea fi fuzionate. Bineînțeles că, din punct de vedere politic, e greu să iei o astfel de decizie, dar nu avem o Comisie Europeană ca să Uh, decreteze doar că o situație este spinoasă sau nu. Dacă ea chiar uh, își dorește eficiență, până la urmă asta este. Nu contează dacă e vorba de o decizie politică dificilă sau nu. Domnul Timmermans a făcut câteva tentative în acest sens, dar uh, se pare că nu există dorința la comisie. Mm, mi se pare că nimeni nu-și dorește să se facă aceste fuzionări. Pentru salvarea demnității acestei comisii, vreau să spun că avem doar o propunere a comisiei pentru um, comasarea acestor agenții pe care am sprijinit-o și pe care vom sprijini. Am ajuns în acest fel la sfârșitul acestui punct de părtinea de zi. Trecem la ultimul punct de părtinea de zi. E vorba de prezentarea unui studiu. Domnul Bloma este încă o dată alături de noi. Îmi cer scuze că a trebuit să așteptați atât de mult. Dumneavoastră vă revine acum sarcina de a prezenta studiul. Vă rog, aveți cuvântul. Yeah, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc domnului De Jong pentru că ne-a rugat să vă prezentăm această actualizare. Punem accentul pe cuvântul actualizare, nu este un studiu, cu care v-am obișnuit până acum. Ne bazăm pe un studiu pe care l-am prezentat uh, în 2015 E vorba de uh, grupul uh, de lucru de la Comisie cu privire la experți. Știți că s-au întâmplat foarte multe din 2015 încoace și am fost rugați uh, să uh, mai efectuăm un studiu pe care l-am făcut în vara acestui an avem o evaluare cantitativă pe baza datelor care figurează în baza de date a Comisiei din acest domeniu și pe baza unui uh, chestionar pentru Comisia Europeană. Am dorit să mulțumim uh, domnului Klaus pentru răspunsurile pe care ni le-a pus la dispoziție, foarte detaliate. Deci, foarte pe scurt acum, o să vă prezint uh, datele cheie cu privire la acest sistem al grupului de experți și o să mă axez uh, pe câteva aspecte uh, pentru că în primul nostru studiu din 2015 au fost câteva preocupări, chestiunea echilibrului, a transparenței și am mai adăugat un aspect pe care nu l aprofundasem în 2015, respectiv egalitatea de gen. să vă pun uh, lucrurile puțin în context, uh, de ce era nevoie de un astfel de studiu, eu uh, uh, sunt politolog, uh, predau la universitate și s-a uh, discutat despre grupurile de experție de la Comisia Europeană, s-a făcut o comparație. Există uh, sisteme asemănătoare în uh, statele membre mai ales în domeniul afacerilor, în Europeană pune la dispoziție un mediu benign în care uh, se pot stabili priorități și se pot încheia acorduri uh, în mod privat, mai ales dacă Parlamentul European și uh, alte grupuri pot fi menținute în afara acestui proces. Sigur, această declarație poate părea foarte critică, dar aș dori să o pun în context. E vorba de o declarație Uh, făcută pe baza uh, unor cunoștințe din sistem înainte de reforma din 2015-2016. Uh, după cum știți, după angajamentul Parlamentului European, al Ombudsmanului European și uh, pe baza experienței Comisiei Europene, sistemul uh, grupului de experți a suferit o reformă în 2016 Comisia a publicat noi reguli uh, orizontale. Să vedem uh, în ce stadiu ne aflăm în iulie 2018. Aici, uh, deci e momentul în care am examinat sistemul din nou, am analizat baza de date, aveți aici un grafic cu cifrele generale. Avem 755 de grupuri de experți active cu 15.000 de membri aproximativ Aici aveți uh, linia verde, evoluția dintre 2015-2018 în ce privește afilierea, deci constatăm o scădere a numărului membrilor, dar în ceea ce privește numărul de grupuri de experți, el a rămas aproape același, cu o mică scădere de la 788 în 755 între 2015 și 2018. Poate că vă amintiți, în studiul nostru anterior am studiat uh, o perioadă de lungă mai timp, în 2006 număraserăm 1300 de grupuri de experți, deci a scăzut uh, numărul uh, grupurilor de atunci încoace. Cine participă la aceste grupuri de experți? O comparație între situația între 2015-2018. Avem uh, cele 5 categorii, după cum știți foarte bine. Avem două tipuri de persoane fizice, experți, în capacitate în interes propriu, pentru că se bucură de prestigiu, de au o experiență într-un domeniu și experții care reprezintă un grup de interese. Pentru ambele uh, grupuri uh, avem o profesie, să zicem, o, o scădere uh, și pentru organizații, dar și pentru statele membre scădem o, o, constatăm o scădere a participării. Avem și două categorii care nu existau în 2015, care au fost introduse ulterior cu noile reguli orizontale, reprezentanți ai agențiilor Uniunii Europene, ai uh, unor țări terțe sau ai organizațiilor internaționale, în trecut făceau parte din uh, categoria organizații. Acum, dacă e să schimbăm uh, perspectiva, afilierea în 2018, în acest grafic aveți uh, cu portocaliu, două treimi din membrii sunt reprezentanții statelor membre, zece la sută uh, experți individuali și după aceea cam 23% organizațiile. Încă o precizare importantă, poate că vă amintiți că s-a discutat acest lucru în studiul din 2015, au fost critici în trecut mai ales uh, din partea organizațiilor societății civile, nu era foarte clar uh, cine erau acești reprezentanți ai statelor membre. Acum, regulile orizontale din 2016 a subliniat foarte clar că reprezentanții statelor membre trebuie să fie funcționari sau reprezentanți ai sectorului public. Bugetar, cu alte cuvinte. Acum, dacă ne uităm la organizații pentru că e categorie care a creat uh, preocupări în trecut. Graficul arată de unde provin aceste organizații. Dacă e să ne gândim la echilibrul în interesele economice și neeconomice, corporatiste și necorporatiste, s-a discutat foarte mult despre acest echilibru. Avem aici mai multe categorii asociații profesionale, uh, sindicate, uh, instituții financiare, bănci, uh, firme de consultanță juridică, anumite subcategorii de care am uh, discutat când am vorbit despre interesele economice și corporatiste. Și apoi mai există și o categorie care nu are nimic de a face cu interesele economice, mai răzlețe, să spunem aici, ONG-uri, care reprezintă doar 2%, de exemplu. În ceea ce privește domeniile de interes ale studiului, echilibru între interesele economice și uh, neeconomice, regulile orizontale din 2016, în mod explicit, s-au angajat să asigure o alcătuire echilibrată și în uh, considerentele de introducere se menționează acest principiu, însă, după cum știți foarte bine, uh, rămâne un fel de deziderat. Deci, uh, ideea este să se obțină acest echilibru. Am repetat în mod intenționat exercițiul din 2000 16, 2015 să vedem uh, cum arată situația cu grupurile de experți de atunci și de acum, dacă există un echilibru și datele noastre uh, uh, denotă că, într-adevăr, situația s-a îmbunătățit, dar în 74% din grupurile de experți în care avem membrii care reprezintă interese economice, ei reprezintă majoritatea. În 20% dintre grupuri e exact pe invers. Interesele neeconomice reprezintă majoritatea și în 6% din cazuri avem un echilibru. Now, um, this might actually be so totally unproblematic. Acest lucru poate părea neproblematic. E vorba doar de un grup de experți uh, cu unii care au uh, interese economice și alții care au interese de natură neeconomică, s-ar face auzite preocupările ambelor. Însă, în 2015 avem uh, mai multe grade de dezechilibru și categorii. Categoria gri reprezintă 7%, arată um, uh, un dezechilibru um, avem cu galben 22%, un grad de dezechilibru foarte scăzut, uh, Uh, între un sfert și uh, jumătate, sub jumătate uh, dintre cei de interese economice. Categoria medie, aproape un sfert din membrii sunt cu interese economice și grupul cel mai îngrijorător cu dezechilibre majore sunt reprezentați aici uh, membrii cu interese economice și membrii cu interese neeconomice. Există aici o îmbunătățire comparativ cu datele pe 2015. Atunci, în loc de 23%, uh, acest grup, tip de grup de experți era la 72%, deci cu membrii cu interese neeconomice. Al doilea, al doilea spațiu, a doua zonă de interes este transparența și aici uh, s-a făcut multă inovare, s-au făcut apeluri publice, acum acestea reprezintă regulă, iar datele comisiei arată că nu prea s-au făcut excepții de la această regulă. Am uitat să menționez pe slide, dar precizez acum că s-a stabilit o legătură foarte importantă între uh, Registrul Transparenței și Registrul Grupurilor de Experți. Experții care reprezintă interesele unei organizații trebuie să se înregistreze în Registrul Transparenței pentru a putea fi eligibili pentru a participa la grupurile de experți. Uh, acest lucru este uh, gestionat cu rigurozitate. Comisia ne-a furnizat informații în legătură cu aceste cifre. Este vorba de 120 de membri care au fost uh, excluși pentru că nu au întrunit acest criteriu. O altă inovație Uh, importantă. Există acum o politică de conflict de interese. Membrii individuali care uh, participă în uh, calitate personală trebuie să declare conflictele de interese. Datele de care dispunem arată că se respectă această regulă. Ea este aplicată pentru că multe solicitări au fost respinse deoarece s-a considerat că există conflict de interese. Totuși, considerăm că, deși s-au făcut progrese impresionante în ceea ce privește accesul la informații și accesul la situația reală, în grupul de experți, documentele pe care aceștia le produc uh, sunt toate disponibile de obicei pe site-ul grupului de experți respectiv. Există totuși cazuri în care grupul de experți decide să nu publice documentele și uh, credem că merită menționat că foarte puține grupuri de experți, din cât am înțeles noi doar 12 din uh, uh, grupurile existente au decis să deschidă reuniunile lor pentru public um, și să le transmită pe internet pentru a face publice informațiile. Ultima zonă de interes pe care am uh, analizat-o este echilibrul de gen. Din nou aici uh, s-au uh, schimbat lucrurile. Cu noile reguli orizontale introduse în 2016 s-a stabilit un obiectiv de cel puțin 40% din fiecare gen să fie reprezentat în grup. Experții în bază de date au concluzionat că pentru 129 de grupuri nu s-a atins acest obiectiv, pentru 107 grupuri uh, femeile sunt afectate, nu au atins acest prag de 40% și în cazul la 22 de grupuri sunt uh, subreprezentați bărbații. Foarte pe scurt, recomandările. În contextul uh, studiului am revizitat recomandările emise eh, care au fost susținute de comisie în 2015. Considerăm că unele dintre ele rămân valabile și eh, că mm, acest exercițiu de evaluare cantitativă poate fi de ajutor pentru a soluționa chestiunile încă nerezolvate. Mai precis, să analizăm cazul acestor 39 de grupuri de experți caracterizate în continuare de un grad ridicat de dezechilibru pentru a vedea cum membrii fără interese economice pot ajunge să facă parte la aceste uh, grupuri, cum pot participa, cum își pot face vocile auzite în cadrul acestor grupuri. Credem de asemenea că se pot face mai multe în sensul deschiderii uh, reuniunilor pentru public, uh, inclusiv accesibilitatea documentelor de către public și echilibrul de gen. Am făcut și o revizuire a literaturii de specialitate pentru a vedea dacă s-a, din mediul academic uh, s-a produs vreun document uh, proaspăt cu idei noi. De ultima dată am fost surprins să constatăm că există foarte puține materiale noi. După cum știți, uh, am analizat situația și în lunile de vară am propus să se efectueze studii uh, mai detaliate pentru a evalua um, performanțele sistemului grupurilor de experți. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Trebuie să continuăm fără interpretare în limba engleză. Madam Chair, and uh, also a big thank you to uh,